Bună dimineața tuturor, vă urez bun venit la reuniunea Comisiei Cont. Aveți ordinea de zi în fața dumneavoastră, nu avem solicitări de modificare la comunicările președintelui. Vreau să vă spun despre faptul că această reuniune este ca de obicei transmisă pe internet, iar limbile pe care le puteți folosi sunt aceleași și astăzi și mâine, le aveți pe acestea. În ceea ce privește notificarea de grevă, am ținut cont de ea de mai multe ori. Sperăm totuși că vom putea astăzi să ne facem întreaga muncă. Recomandările coordonatorilor la data de 26 iunie au fost transmise acestea tuturor membrilor. Nu și-a exprimat nimeni niciun fel de obiecție, așa că le adoptăm și pe acestea. Și cu acestea ajungem la al treilea punct de pe ordinea de zi, descărcarea bugetară. O a doua încercare cu Comisia Europeană și Consiliul European. Trebuie să vă spun că domnul Ștaț, care a fost raportor și împreună cu mine, am avut o discuție cu președinția Consiliului și secretariatul secretariatul general al Consiliului. Atmosfera a fost una prietenoasă, am organizat un mic dejun și am mai organizat și alte reuniuni ca până acum. Am spus că ne dorim să prelucrăm un text, să ajungem la un uh, memorandum de înțelegere și sperăm că vom putea să ajungem la el cu modificările pe care ne le, dori, ne le dorim noi. Acestea sunt solicitările noastre pentru Consiliu, vorbim despre ele și astăzi la această reuniune a noastră. Până acum nu am reușit să ajungem la ceea ce ne doream, dar vom încerca să ajungem cumva la un consens. Și domnul Vali probabil ne poate spune mai multe, dar și vă rog, acum aveți cuvântul. Sì, grazie Presidente. Per la seconda volta quest'anno ci ritroviamo a parlare del discarico del Consiglio. Mulțumesc. Vom discuta astăzi despre descărcarea de gestiune a Consiliului. Președinta întrerupe. Ah, în have another. Bitte. Sì. Dicevo che mi preme sottolineare nuovamente che quando il Parlamento, è l'unica istituzione... După cum spuneam, Parlamentul este singura instituție alasă de cetățeni și cere explicații Consiliului în legătură cu cheltuielile sale. E ca și cum am uh, uh face acest lucru față de cetățeni. De aceea, dialogul uh, acesta este absolut fundamental. Este o temă foarte complexă care trebuie rezolvată cât mai repede cu putință. Consiliul însă, așa cum s-a întâmplat și în trecut, nu ne-a răspuns uh, încă la uh, întrebările pe care le-am prezentat în rezoluția din 18 aprilie. Cheltuielile administrative sunt extrem de importante. Și munca pe care o facem aici Uh, trebuie să se desfășoare în această direcție. În acest al doilea raport am vrut să subliniez în primul rând uh, chestiunile care încă nu au fost soluționate. Așteptăm informațiile cu privire la progresele făcute în urma raportului ombudsmanului cu privire la transparența procesului legislativ de la Consiliu. Mai mult, regret să constatez că cererea de a separa bugetul Consiliului European de al Consiliului, cererea exprimată de Parlament în rezoluțiile sale precedente de descărcare, nu a fost luată în considerare. Ă, salut negocierile interinstituționale în curs pentru a consolida registrul de transparență, negocieri care, așa cum spuneau, sper să aibă un rezultat pozitiv și să ducă la uh, Um, aderarea Consiliului la acest registru. Acum, în ceea ce privește politica imobiliară, deși au avut loc uh, schimburi ocazionale de informații între serviciile competente de clădiri, între cele două instituții, Consiliul în continuare nu oferă precizări cu privire la politica sa imobiliară. Prin urmare, eu solicit ca toate informațiile relative la cheltuieli să fie uh, accesibile publicului pentru a avea o transparență față de cetățenii pe care îi reprezentăm noi în această comisie. Deci lansez din nou o invitație Consiliului să prezinte raportul în legătură cu starea de avansare a proiectelor imobiliare și să arate o defalcare detaliată a uh, cheltuielilor uh, de până acum. Vrem să fim informați și de costurile anexe de, care țin de întârzieri, cum ar fi <clears throat> costurile legate de uh, clădirea Europa. În ceea ce privește a doua parte a textului, am inclus anumite critici și comentarii pentru a evalua situația actuală. În primul rând, salut faptul că Consiliul crede că e necesar să um, ajungă la o soluție cu Parlamentul în ceea ce privește procedura de descărcare. Negocierile bilaterale constructive sunt necesare, dar niște negocieri care se ducă la o soluție acceptată de ambele părți. Și trebuie de asemenea să se mențină distinția între diferitele roluri pe care le au cele două instituții în procedura de descărcare. Reamintesc ce greutăți am avut până acum cheltuielile Consiliului trebuie să fie controlate la fel ca, ale, ca cele ale altor instituții. În 2014 am um, încurajat o bună cooperare între cele două instituții și vă reamintesc că trebuie să ne implicăm în procesul care va da curs observațiilor formulate de Parlament și asta pentru a garanta o bună funcționare. Știu că ieri a avut loc acea reuniune cu Consiliul și se pare că există posibilitatea de a avea o soluție. Eu sper să se ajungă cât mai curând la un acord pentru ca resursele contribuabilor să fie garantate și să se poată da socoteală cu cât mai multă transparență. Acum îi las și pe colegii mei să intervină, le mulțumesc anticipat pentru munca pe care o face împreună și ca întotdeauna sunt la dispoziția noastră pentru orice lămurire. Mulțumesc! Äh, Mulțumim! Raportul vă este disponibil 10 septembrie, data pentru depunerea amendamentelor la ora 16. Vreau să spun că, bineînțeles, Consiliul rămâne la poziția sa inițială și anume descărcarea bugetară e acordată doar Comisiei. Nu sunt foarte sigură ce se va întâmpla cu această împărțire între bugetul Consiliului și bugetul Consiliului European. Pot să înțeleg care este poziția Consiliului. Nu își dorește să punem o presiune cominică asupra Consiliului European în ceea ce privește descărcarea. Această despărțire bugetară e una foarte importantă în Consiliul Consiliul European. Există această presiune asupra Consiliului European și șefilor de stat și de guvern pe care nimeni nu și-o dorește. De aceea cred că trebuie să fim foarte precauți cu asemenea solicitarea noastră. Cred că procedura existentă acum și consensul cu Consiliul ne vor ajuta să mergem mai departe, dar cred că e nevoie de mai multă transparență la acest tip de abordare. Însă cred că în acest moment va fi foarte dificil uh, pentru că există aceste temeri ale Consiliului. Domnul Clintz dorește să intervină și apoi... Nu, domnul Salafranca, vă rog. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Eh, quisiera agradecer también... Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc domnului Vali, raportorului, pentru munca pe care a făcut-o la acest raport. E întotdeauna, bineînțeles, un subiect uh, complicat, această descărcare <clears throat> de gestiune pentru Consiliu. Trebuie să subliniem uh, și de data asta că Parlamentul este singura autoritate pentru descărcarea de gestiune și e important să se înțeleagă rolul Consiliului ca instituție. Și raportorul a spus-o foarte bine și arată foarte bine în raport că trebuie să se mențină o distinție între competențele Parlamentului și cele ale Consiliului pentru a-și respecta diferitele funcții și prerogative um, conferite de tratat. Întotdeauna am întâmpinat greutăți destul de mari în ceea ce privește aprobarea acestei descărcări de gestiune și în ultimii ani, după cum știți și dumneavoastră, am constatat că lipsește o voință de cooperare din partea Consiliului și de aceea în 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14 și 15 respectiv am refuzat să, să acordăm descărcarea de gestiune. Președinția a stabilit un mecanism, după cum spunea raportorul, prin care eh, noi trebuie să menținem contacte cu Consiliul pentru a depăși această situație. Raportul domnului Vali, pe bună dreptate, arată că există o serie de chestiuni importante nesoluționate. Consiliul, în continuare, eh, nu prezintă niște conturi separate pentru Consiliul European și pentru Consiliu, nu ne dau informații suficient de detaliate cu privire la politica imobiliară și raportorul are dreptate atunci când uh, spune că ar trebui să se facă o defalcare um, și la, pe categorii și în ceea ce privește naționalitatea la resursele umane. Au loc acum negocieri interinstituționale pentru a consolida registrul de transparență al Uniunii Europene. În luna iunie am menținut un dialog între cele trei instituții pentru a avansa în ceea ce privește acest registru de transparență și cred că do- raportul domnului Vali se plasează pe linia tradițională a Parlamentului nostru. După cum spunea și doamna președinte, avem un termen pentru a înainta amendamente, deci ne vom gândi la modul în care vom putea completa acest raport, care deja ni se pare că e foarte coerent, uh, chipzuit, um, echilibrat um, și care respectă foarte bine prerogativele Parlamentului European. Însă va trebui să vedem dacă și Consiliul va dori să facă eforturi în ceea ce privește recunoașterea prerogativelor Parlamentului, în ceea ce privește acordarea de descărcare de gestiune, însă în orice caz, ca să încheiem închei, mulțumesc raportorului pentru munca dumnealui. E un raport coerent, coerent, după cum spuneam, care respectă prerogativele Parlamentului. Mulțumesc. Domnul Kuhn. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că am întârziat puțin. Însă, în primul rând, vreau și eu să-i mulțumesc colegului Vali pentru munca făcută, o muncă deloc facilă pentru că nici subiectul nu este unul facil, cel de care ne ocupăm noi. Cu toate acestea, am înțeles că există semnale pozitive în urma discuției care a avut loc ieri. Și cred că ar trebui să ținem cont de aceste tendințe pozitive existente. Cu toate acestea, Vreau să fiu de acord cu raportorul pe aspectele legate de faptul că astăzi încă nu putem să acordăm această descărcare de gestiune pentru că încă ne lipsesc informații foarte importante. Așa că sprijin să nu acordăm această descărcare de gestiune încă dar e important să ținem cont de semnalele pozitive primite și poate pe viitor vom reuși să ajungem la un alt fel de rezultat. Ar fi foarte bine, așa vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Clinț. Doamnă președinte, mai am puține de adăugat după cele spuse de antevorbitorii mei. În primul rând, trebuie să spun că domnul Vali are un raport foarte echilibrat, cel pe care l-a prezentat și care identifică bine problemele. E o poveste foarte lungă, cea cu care ne confruntăm acum. De la începutul uh, anului tot vedem ce se întâmplă și vedem că de 10 ani încoace nu putem să acordăm această descărcare de gestiune Consiliului și asta pentru că acesta nu e pregătit să respecte acest uh, drept legitim al Parlamentului European. Faptul că ieri poate a început o etapă mai relaxată e un fapt pe care trebuie să-l salutăm. Însă vorbim aici de anul 2016, nu 2018-17 și pentru anul 2016 încă nu s-a schimbat nimic. Situația este acelea, aceeași, nu au existat îmbunătățiri. Așa că să nu ne așteptăm că putem să evaluăm altfel ceva ce nu s-a schimbat deloc. Există aceste disensiuni în ceea ce privește procedurile și așa mai departe și există părți pe care Consiliul are o altă părere. Din comportamentul Consiliului, mie îmi reiese foarte clar o neglijență față de Parlament și drepturile sale și e un lucru foarte trist, dacă nu chiar alarmant. Parlamentul, până la urmă, este reprezentantul popoarelor europene aici și faptul că suntem lăsați așa la o parte e pur și simplu îngrozitor și trebuie să spun foarte clar acest lucru. Dacă ne dorim acum să existe vreo modificare, un lucru foarte bun, dar pentru asemenea modificări e neapărat nevoie să se schimbe această situație, pentru că există tot felul de dificultăți acum în Uniunea Europeană care vor continua să crească și instituțiile pentru a îmbunătăți situația trebuie să arate respect unele față de celelalte și pentru prerogativele care le au, le au unele și celelalte. Doamna președinte, felicitări dacă ați reușit ieri să spargeți puțin gheața, însă suntem încă foarte departe, pentru că vorbim de anul 2016 și descărcarea bugetară pentru acel an. Pentru viitor sper că situația va fi îmbunătățită, însă trebuie să-i fie foarte clar Consiliului că nu poate continua să se poarte la fel față de noi, cu această lipsă de respect. Mulțumesc! Nu vom face niciun fel de cadouri înainte. Doamna Ayala Sender, vă rog. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt absolut de acord cu cele spuse de colegul Kun și, de asemenea, Vreau să-mi exprim o anumită îngrijorare. În orice caz, eu salut orice efort pentru a transmite un semnal uh, pozitiv, dacă nu retroactiv anul ăsta, ci măcar pentru anul viitor, să încercăm să um, reechilibrăm acest joc interinstituțional, măcar pentru cetățeni. Pe mine mă îngrijorează următorul lucru. Am asistat în ultimele zile la o situație complet inacceptabilă și anume președintele Consiliului uh, nu și-a respectat mandatul pe care îl are de, pentru a înlesni această interacțiune interguvernamentală și el a refuzat să găzduiască o reuniune a Consiliului care nu era completă, însă o serie de state membre solicitaseră să se facă o reuniune. El a refuzat acest lucru. Noi ar trebui să-i reamintim Consiliului că trebuie să facă ceea ce trebuie. Nu comisia trebuie să o facă. Președintele Consiliului nu are cum să spună am 16 state membre care îmi cer o reuniune la Consiliu, dar să se ducă să se întrunească la, la comisie. Deci trecem prin niște momente foarte critice și Consiliul ar trebui să accepte faptul că mandatul său este să înleznească relațiile interinstituționale și sarcinile Consiliului. Deci nu e posibil să le spună duceți-vă și întâlniți-vă în altă parte. E un semnal politic foarte complex. Deci nu i-ar costa nimic și e obligația lor. Eu cred că ar trebui să le reamintim cumva acest lucru. Nu e vorba doar uh, un schimb politicos de bune intenții. Va trebui să reamintim Consiliului care îi sunt obligațiile și să le arătăm că nu au cum să spună că o altă instituție trebuie să găzduiască o astfel de instituție uh, de reuniune solicitată de unele state membre. Deci trebuie să le reamintim să-și facă treaba. Mulțumesc! Jedenfalls, glaube ich, ist es zielführend, wenn Cred că ar fi important să nu folosim ca o pârghie această descărcare bugetară pentru rezolvarea tuturor problemelor. Cred că ar fi foarte greu, însă există progrese care s-au făcut și da, nu ne pică nimic din cer. Domnul Vali poate acum să încheie sau avem pe cineva din partea Consiliului care dorește să ia cuvântul? Nu? Atunci, domnule Vali, vă rog. ringrazio tutti. Le mulțumesc tuturor raportelor din umbră. Clar că vom fi de acord, e un subiect pe care îl tot abordăm de ani de zile și cu toții suntem destul de mulțumit că lucrurile par să se soluționeze încet, încet, însă e clar că trebuie să batem fierul în continuare cât e cald, deci să o facem așa cum face doamna președinte și așa cum, fa- cum vom face și noi în ceea ce privește îngrijorările domnului Clint, sunt de acord cu dumnealui, da, e raportul pe 2016 și poate că vom obține ceva, însă în orice caz eu sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a ne întâlni cu toții, deci toți raportorii, pentru a discuta despre orice alte chestiuni care ar trebui incluse în raport, chiar dacă sunt minime și în orice caz eu sunt dispus să ajungem la un compromis cât mai larg. Mulțumim și cu asta ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Domnul Țeler încă se află la Comisia DEVE, atunci trecem la punctul 5 sau așteptăm? Nu, nu putem aștepta atât de mult timp să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi atunci. Siguranța nucleară Cernobâl uh, și îl salut pe domnul Vince Novak, care este director al BERD. Acest punct de pe ordinea de zi e unul foarte important și a luat naștere la ultima vizită pe care am făcut-o, unde în discuțiile noastre la Ignalina a avut loc această discuție, am discutat despre ce s-a întâmplat cu finanțarea europeană în Cernobâl și ce se poate întâmpla pe viitor cu finanțarea. De aceea, domnule Novak, vă urăm bun venit și veți și primi cuvântul, astfel încât să ne spuneți mai multe despre Cernobâl și în partea DGDF, din partea DGDF, avem pe doamna Tomeli aici, care uh, ar fi foarte bine dacă ne-ar da niște clarificări suplimentare cu privire la fondurile UE utilizate în domeniul nuclear. Domnule Novak, vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru ocazia de a mă exprima în fața acestei comisii atât de importante. Banca Europeană de Dezvoltare s-a implicat destul de mult în aceste procese și comisia dumneavoastră a urmărit îndeaproape cele trei uh, programe în Bulgaria, Bulgaria, Lituania și Republica Slovacă. Deci ați urmărit cu atenție aceste programe de dezafectare precum și alte proiecte finanțate de bancă. Și voi încerca să plasez toate acestea pe scurt în contextul uh, mai general al siguranței nucleare din Uniunea Europeană și vecinătatea acesteia. Dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat, totul a început cu accidentul de la Cernobâl din 1986. Ani de zile după acest accident, comunitatea internațională a încercat să găsească o soluție la problemele uh, legate de mm, reactorii de, cu risc înalt care erau activi în Uniunea Europeană și în vecinătatea sa și de asemenea să facă față problemelor pe care le prezenta uh, reactorul de la Cernobâl în 1992 la summitul G7 de la Munich, de la München, mă scuzați, s-a <clears throat> publicat un plan de acțiune pentru a îmbunătăți siguranța nucleară în Europa de Est și în fostele țări din Uniunea Sovietică. Uniunea Europeană a abordat, a instituit uh, instrumente de siguranță nucleară și i s-a solicitat băncii să înființeze o echipă de siguranță nucleară și un cont de siguranță nucleară. Principalul uh, obiectiv și principala prioritate a acestui cont de siguranță nucleară era să implementeze uh, să se ajute la implementarea unor actualizări pe termen scurt pentru siguranța reactoarelor și ne așteptam ca asta să ducă la o închidere a acestora. Inițial se credea că va fi nevoie de câțiva ani, însă din experiență s-a văzut că acest parcurs uh, urma să dureze mult mai mult. Și acum vă voi prezenta câteva etape din acest parcurs îndelungat. BERD gestionează acum șapte fonduri de siguranță nucleară. Am menționat contul de siguranță nucleară care sprijină Cernobâlul. Voi vorbi mai mult despre acest uh, cont. Principala noastră sarcină e să transformăm situl accidentului într-un sit sigur. Un program la care Comisia Europeană și fondurile europene au contribuit foarte mult și despre care nu se știe foarte mult este dimensiunea nerdică și parteneriatul din uh, Rusia, prin care se dorește eliminarea uh, riscurilor uh, de mediu, care sunt moștenirea flotei sovietice din Atlanticul de Nord. Am menționat deja fondurile de dezafectare internaționale și mai există o nouă inițiativă a Comisiei Europene în Africa Centrală pentru a elimina amenințarea moștenirii uraniului din minerit. Toate contribuțiile la aceste șapte fonduri depășesc suma de 7 miliarde de euro. Bani primiți de la fondurile europene, de la o serie de guverne, mai ales de la țările din G7 și uh, din fondurile BERT. Contribuțiile Uniunii Europene sunt de aproximativ 2,5 miliarde de euro, din care aproape 2 miliarde sunt dedicate pentru cele trei fonduri de dezafectare și ulterior vă voi face o defalcare mai detaliată. Următorul slide, vă rog. această diagramă cu flux destul de încărcat descrie modelul de guvernanță de la BERD pe care îl aplicăm în termen generic tuturor fondurilor. Aș vrea să vă atrag atenția asupra principalul elemente din acest fond. E important ca să cred că vă privește pe dumneavoastră în activitatea dumneavoastră. Guvernele donatoare joacă rolul principal și între acestea și BERD există o clauză și o relație extrem de transparentă. Echipa mea e de facto uh, responsabilă guvernelor donatoare și nu Uh, structurii de gestiune a băncilor în ceea ce privește mm, desfășurarea operațiunilor. Și această transparență se asigură prin reuniuni regulate ale guvernelor donatoare, însă a spune că și mai mult prin contacte regulate bilaterale cu donatorii noștri principali, Comisia Europeană. Mă bucur să văd că astăzi sunt aici câțiva colegi de la Comisie și mai ales pentru Cernobâl, și, de asemenea, între guvernele G7 și BERD, în ultimele 7 opt ani ne-am întâlnit peste, de peste 50 de ori pentru a monitoriza situația. Deci transparența este un element esențial. După aceea, când ne uităm la gestionarea financiară, Berdul aplică o gestiune conservatoare a fondurilor. Vă gestionează banii la fel cum își gestionează proprii bani. Și acest model a generat până acum peste 200 de milioane uh, la dobânzi, deci creditate la aceste fonduri. Din păcate, la activele în euro avem o mică eroziune din cauza faptului că rata dobânzii e negativă. Un al treilea element cheie. Banii merg direct către contractanți. Deci nu la beneficiari, la instituții guvernamentale sau guverne. Deci un alt element foarte important care uh, asigură un control uh, adecvat al banilor dumneavoastră. Ne-am asigurat, am asigurat o gestiune și un control al gestiunii și al proceselor tehnice și al achizițiilor publice foarte riguros. Asta e, de fapt, mult mai greu de făcut decât gestiunea financiară, deoarece colaborăm cu proiectele și majoritatea din acestea sunt, practic, uh, uh, proiecte inovatoare și într-un mediu care e mai puțin decât ideal. Mă mândresc de faptul că am uh, acordat cel puțin 5 miliarde de contracte la achizițiile publice și am reușit să obținem o integritate de plină la aceste achiziții publice, lucru verificat de auditori. Acum, ca să intru în detalii. Parteneriatul de mediu din dimensiunea nordică. Asta e o mare provocare, deoarece moștenirea flotei sovietice în Atlanticul de Nord e oribilă, fost grozitoare. Principalul obiectiv al acestui program a fost să accelerăm reducerea riscurilor la adresa mediului înconjurător, risc uh, care venea din faptul că existau foarte multe deșeuri radioactive pe coasta Atlanticului și combustibili de asemenea utilizați. Am reușit să ajungem la înțelegeri înțelegere cu autoritățile din Rusia și cu doratorii noștri cu privire la un plan principal strategic, încheiat în 2007 și avem trei proiecte majore, pe lângă unele mai mici. Cel din Golful Andreeva, unde e o bază militară abandonată și unde există peste 20.000 de asambluri uh, de combustibil care sunt acolo de foarte mulți ani de, și care presupun un risc foarte mare. De asemenea, avem un submarin um, clasa Papa. Iată imaginea. Poate că se pare idilică, însă nava mare pe care o vedeți e nava Lepse, înconjurată de două uh, nave care o trag. În această navă era foarte mult uh, combustibil uh, scurs, de mult timp deșeuri radioactive. Vă voi spune ulterior ce s-a întâmplat. Aici vedeți un submarin, era cel mai puternic submarin nuclear din lume la un moment dat. Problema cu acest submarin a fost că nu se știe din ce motive a trebuit să fie scos din operațiune foarte rapid și a fost încărcat cu combustibil nuclear, care e practic echivalent cu niște arme uh, din uraniu. Și în ultimul rând, o altă imagine care poate vi se pare idilică, această navă tocmai scoate o primă încărcătură de combustibil uh, utilizat din uh, golful Andreeva. Ceea ce vreau să vă spun este că acest program din Rusia, din Golful Andreeva, e unul din exemplele cele mai bune de fonduri multilaterale și de asistență multilaterală care împreună pot uh, funcționa foarte bine. Deci am finanțat o mare parte din proiect cu fondurile multilaterale. Din partea programelor italiene. Norvegia a avut de asemenea un program major, uh, Comisia Europeană și totul a fost foarte bine coordonat. Let's start about Haideți. Nobel. Uh, after the... Haideți să trecem la Cernobâl. După incident s-au petrecut aproape 10 ani pentru a găsi soluții, pentru a vedea cum se poate rezolva problema. Un moment esențial în acest sens a fost uh, prima uh, decizie politică în 1996, OE și G7, planul de implementare uh, care a început să fie implementat în 1997. G7 și Comisia au cerut să se înființeze fondul special pentru acoperișul de la Cernobâl, adăpostul de la Cernobâl. Care a fost punctul de plecare? Vedeți și dumneavoastră imaginea imediat după accident, cum arăta și 10 ani mai târziu, Deci, iată adăpostul care a fost construit în grabă, imediat după accident, până în 1996. Mii de tone de combustibil radioactiv, uh, uh, uraniu și pluton, care se află înăuntru. Și cred că publicul larg avea dreptate să se teamă de posibilitatea ca acest uh, adăpost uh, să se dărâme, să uh, aibă loc o altă explozie și a, am aflat după aceea că s-a vorbit despre efectul sindromului chinezesc care era posibil. Deci era clar că exista un pericol la fața locului. Și acesta a fost punctul de plecare. Pentru a înțelege acest program, trebuie să vedem uh, un pic uh, care a fost planul de implementare al acestui adăpost, uh, care a fost conceput de experți pentru fondurile europene și care au stabilit obiectivele de siguranță nucleară, au definit deciziile programatice, au um, definit de asemenea logica multidisciplinară și uh, cum să se ia decizii. Planul însă nu includea nicio soluție concepută și nici uh, cerințele de reglementare, nu spunea nimic despre mediul instituțional sau infrastructură și, și mai important, domeniul, costul și programul urmau să fie definite ulterior după mai multe cercetări făcute, după o analiză inginerească și după luarea de decizii de tip uh, programatic. Când m-am alăturat uh, echipei și a trebuit să uh, trecem acest program prin evaluarea riscurilor la bancă, am văzut că era planul cel mai riscant cu putință, practic. Acesta a fost, deci, punctul de plecare. Ce s-a întâmplat după aceea? O primă perioadă a proiectului a fost marcată de încercările de a avea condiții clare de implementare și de a găsi soluții conceptuale pentru elementele cheie, uh, pentru uh, adăpost, pentru izolare, stabilizare, pentru strategia de eliminare a materialelor uh, combustibile radioactive din interiorul adăpostului. A fost o perioadă dificilă, a trebuit să depășim multe obstacole până s-au luat toate deciziile. Au uh, apărut diverse conflicte de natură științifică, inginerească sau politică, determinate de interesele industriei, interese comerciale, de uh, diverse tipuri, dar am reușit să ajungem până la urmă la soluții conceptuale care, după cum ați văzut, până la urmă au funcționat. Și în 2004 aveam în sfârșit condițiile necesare pentru a lucra la acest loc periculos. Am început uh, cu stabilizarea și uh, au fost uh, adoptate și conceperea planului de izolare. Iată, Vă dați seama că după acest uh, proces de stabilizare, uh, riscul de prăbușire a fost redus uh, cu aproape 100%. Următoarea etapă de conceperea siguranței și a izolării site-ului, am avut nevoie de șapte ani pentru procesul de Uh, achiziție, public, achiziție publică pentru această etapă. Și veți vedea că obiectivul era uh, punctul pe care sper să uh, îl atingem în decembrie anul acesta și anume să predăm totul către Ucraina. Iată ce s-a mai întâmplat, 2010-2011 eram în continuare într-o zonă puternic contaminată. Și construcția trebuia să se facă la aproximativ 350 de metri a, distanță față de adăpost, pentru că nivelul de radiație uh, emanat de la adăpost în jur era prea mare. Și trebuiau să uh, fie eliminate în jur de 1000 de tone de cenușă radioactivă care era periculoasă. Iată a început și procesul de asamblare. Și iată, în 2016, uh, structura care are 260 de metri înălțime, 160 uh, lungime și 110 înălțime. Iată și în mai anul acesta uh, instalația este aproape terminată și sperăm ca toate testele care s-au făcut uh, să ne permită finalizarea proiectului până în decembrie. A doua facilitate din uh, Cernobâl, care de multe ori este lăsată în umbră de către prima, este uh, cea de stocare a combustibilului utilizat. 20.000 de combustibil, de asemenea un proiect extrem de important și va costa în jur de 400 de milioane de euro. Obiectivul nostru fiind acela de a fi pregătiți uh, pentru prelucrarea combustibilului chiar în decembrie anul acesta. Am avut dificultăți uh, pentru că la uh, contractul inițial nu s-au găsit soluțiile tehnice necesare, deci în 2007 trebuie să o luăm de la capăt. Iată cum arată această instalație și iată zidul uh, dublu uh, cu canistre unde, vor fi, uh, unde va fi magazinat combustibilul. Și acum ne întoarcem la partea bugetară. Foarte pe scurt, aș vrea să vă explic uh, cum se finanțează aceste programe. Uh, fondul uh, de finanțare a adăpostului, iată care sunt cifrele, în total 2,1 miliarde de euro, din care izolarea 1,5 și celelalte proiecte 600 de mii. Planul de implementare este finanțat uh, din două surse. În primul rând, uh, fondul de la Cernobâl, care este uh, un fond al donatorilor, și cealaltă sursă, niște granturi speciale pe care Berdul le-a semnat cu Cernobâlul și după cum veți vedea, verd reprezintă de fapt cel mai mare donator pentru Cernobâl cu o contribuție de 750 de milioane de euro pentru aceste două proiecte. Bani care vin din uh, veniturile brute ale băncii. Același lucru și pentru uh, NSA, pentru uh, facilitatea de stocare a combustibilului uzat, uh, care ne va costa în jur de 570 de milioane de euro. Și aici avem o cofinanțare, uh, fondul de donatori și gradurile BERD. Am pregătit și acest diapozitiv pentru că mi se pare că avem o defalcare foarte interesantă a cifrelor noastre. La fonduri de dezafectare internaționale, în mod normal Comisia Europeană și-a adus contribuția în proporție de 98% din suma totală, însă aici situația este cu totul alta. bugetul UE și Comisia Europeană și-au adus contribuția cu mai puțin de 20% din suma totală în acest caz. Și aș mai sublinia aici că un rol esențial pe care l-a avut Comisia și unul de succes a fost uh, acela de a face eforturi pentru strângerea de fonduri. Și Comisia, spuneam, a avut un rol pozitiv iar rezultatul este că fondul, uh, fondurile europene s-au multiplicat uh, uh, în mod excepțional. Deci 80% din bani au venit practic din alte părți, părți care au donat cu generozitate, precum BERD sau alți donatori. Cred că este remarcabil și mai există aici și un câștig total pentru cele trei fonduri în jur de 170 de milioane care au fost câștigate din dobânzi. Dacă doriți să aflați ceva, Avem și uh, o penultimă rubrică uh, cu subtotalul pentru cele trei fonduri, uh, fond, bani pe care i-am pierdut și am încercat să-i recuperăm după aceea. Am să încerc să vă prezint care sunt uh, reușitele acestor fonduri. Spuneam că uh, nu o să vorbim despre Fondul Internațional de Susținere pentru Dezafectare, însă uh, reprezintă cam jumătate din munca noastră, cel puțin din punct de vedere financiar. Și dacă mă uit uh, înapoi să văd cum am început cu aceste fonduri în 2001, îmi dau seama că, de fapt, tot ce exista nu îndeplinea nicio condiție, nu aveam nicio condiție necesară pentru un program uh, de dezafectare reușit. Nu exista o strategie de dezafectare, nu existau planuri, finanțare națională uh, și aceasta era încă o moștenire din partea uh, sovieticilor. Nu se cunoștea inventarul nuclear, și aceasta era rezultatul unui cadru de reglementare nepotrivit din acea perioadă și, în plus, exista o reticență puternică față de dezafectare, politică care s-a menținut uh, uh, până acum puțini ani. Am avut uh, și momente dificile de-a lungul timpului, dar dacă ne uităm la rezultatele de astăzi, pot să spun că sunt foarte mulțumit. Pentru că reactoarele cu risc ridicat au fost închise la timp, așa cum s-a planificat, uh, așa cum s-a întâmplat cu reactorul de la Cernobâl. Dezafectarea uh, centralelor nucleare au respectat de asemenea planurile și ne-am dat seama că reînceperea activității n-avea niciun sens, era un proces irreversibil, infrastructura este uh, construită, aproape toată, mai sunt doar câteva elemente și vroiam să vă informez aici că m-am dus săptămâna trecută în Bulgaria să văd ce se întâmplă cu uh, testele finale de la uh, facilitatea de acolo. Facilitatea de topire a plasmei, care era atât de mm, uh, polemică în urmă cu câțiva ani, am avut însă și acolo rezultate bune și în cadrul testelor volumul deșeurilor s-a redus uh, uh, de 81 de ori. Deci, economii enorme pentru uh, stocarea pe termen lung a combustibilului utilizat. Cred că este un rezultat bun. Foarte important, reactorii, reactoarele nu mai au combustibil, deci combustibilul a fost scos și așa cum spunea și doamna președintă, la Ignalina, am terminat proiectul cu 51 de luni mai devreme. Este ultimul reactor care, practic, uh, unde am scos combustibilul. A fost, de asemenea, o perioadă de tranziție dificilă, dar acum avem uh, organizații foarte competente de dezafectare, oameni experți, competenți, uh, care au un angajament clar în acest sens și aceștia sunt controlați de un cadru de reglementare mult mai strict decât înainte. Deci numai lucruri pozitive. Treaba însă n-am terminat-o, mai sunt uh, și alte obstacole în cale, pentru că până când vom ajunge la o dezafectare totală a reactoarelor, până când vom ajunge la o stocare sigură a combustibilului utilizat, nu putem uh, afirma că moștenirea uh, pe care am preluat-o și riscul pe care îl reprezintă este eliminat uh, total. Și acest risc este gestionabil doar printr-o continuă și bună cooperare între Comisia Europeană și aceste țări. Am făcut uh, progrese importante aici, riscurile s-au redus, așa cum ați văzut și în uh, pozele pe care vi le-am prezentat. Acest uh, submarin vechi din titaniu, titan a fost deja dezafectat și combustibilul este eliminat treptat. și acest lucru se va încheia în 2018. La Cernobâl, uh, prima reușită a fost că am găsit soluții după accidentul de la Cernobâl și am reușit să le și implementăm. După cum ați văzut, uh, adăpostul a fost uh, stabilizat și Proiectul de izolare trebuie să se termine până în decembrie anul acesta. De asemenea, uh, combustibilul nuclear utilizat și prelucrarea sa în noile facilități ar trebui să înceapă în decembrie 2018. Dar nu mai am alt uh, diapozitiv, deci am ajuns la sfârșit. Mai am doar uh, comentariile finale. Aș uh, spune aici, în primul rând, că fondurile europene, în mod direct sau prin contribuția lor la fondurile multilaterale, au avut un impact enorm. Uniunea Europeană și vecinii săi de astăzi reprezintă un loc mult mai sigur astăzi decât uh, era în urmă cu 25 de ani, cel puțin din punct de vedere al siguranței nucleare. Se pune întrebarea dacă banii contribuabililor au fost utilizați în mod eficient sau nu. Și aici pot să vă răspund categoric da și sunt uh, dispusă uh, să justific acest răspuns. Însă uh, putem fi mulțumiți uh, în ceea ce privește siguranța nucleară vreodată? Eu cred că nu. Pentru că accidentele pe care le-am văzut s-au datorat unei probleme cu siguranța nucleară, deci pe această temă mai avem multe de făcut. Mulțumesc! Uh, Vă mulțumim foarte mult, domnule Novak. Mă bucur foarte mult că avem vești bune. Pe mine m-a impresionat foarte mult ceea ce ne-ați prezentat. E clar că Uniunea Europeană poate să joace un rol foarte bun. Ne-ați dat niște exemple concrete, un rol concret pe care am putut și noi să-l constatăm și un rol foarte important. Și vreau să vă felicit și pe dumneavoastră. Este pentru ultima oară când veniți aici alături de noi în cadrul acestei comisii parlamentare pentru că urmează să vă pensionați. De aceea mă folosesc de această ocazie pentru a uh, Vă mulțumim, v-am invitat încă o dată aici la noi să ne arătați ce s-a întâmplat în acest sector în ultimii 40 de ani în acest sector. Ex există foarte multe domenii de acțiune. Cred că puteți să fiți foarte mândru de ceea ce ați reușit să faceți. Și acum voi da cuvântul comisiei, doamna Malin, și vă întrebăm ce se mai poate face în legătură cu această finanțare nucleară, în plus față de cele spuse de domnul Novak. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. Noi cheltuim mulți bani în Ucraina și la nivel global pentru consolidarea reglementării nucleare. Cum spunea deja domnul Novak, acest element este unul cheie pentru îmbunătățirea siguranței nucleare și pentru a evita sau ajuta să evităm asemenea accidente care se întâmple pe viitor. Cât despre deșeuri, suntem a doua sumă cea mai mare de bani pe care o cheltuim este pe gestionarea deșeurilor la nivel global și, bineînțeles, și la Cernobâl. La Cernobâl finanțăm și proiecte sociale, astfel încât să ajutăm populația locală să depășească consecințele acestui accident. De exemplu, am finanțat cercetare în tratarea cancerului tiroidial la Cernobâl, am construit o seră astfel încât populația locală să aibă la dispoziție legume sănătoase și am cumpărat un incinerator pentru lemn, astfel încât să ne asigurăm că lemnul contaminat este ars în condiții sigure, cu un sistem foarte sofisticat. Noi continuăm să investim în combaterea consecințelor accidentului și investim la nivel global în siguranță nucleară, cum vă spuneam, mai ales pentru a consolida reglementatorii din domeniul nuclear în toată lumea și apoi ne ocupăm de gestionarea deșeurilor radioactive. V-am răspuns la întrebare? Pentru noi e important tot timpul să ne spuneți cifre cifrele ce s-a investit până acum și ce se va investi și pe viitor în aceste proiecte. Nu sunt foarte clare aceste informații pentru CFM. Ce s-a cheltuit până acum, ce plănuiți pe viitor, vă rog. Pot să vă dau cifre cu privire la ce s-a cheltuit până acum pentru adăpost și în, în programele de securitate nucleară. Am cheltuit 430 de milioane de euro pentru primul și 45 de milioane de euro pentru al doilea. Noul CFM prevede un dosar de 300 de milioane de euro. Bineînțeles, nu sunt bani pe care îi vom folosi doar în Ucraina, ci la nivel global. Orice țară solicită ajutor pentru siguranța nucleară, uh, va fi ajutată de aici. Cine face o solicitare pentru Comisia Europeană trebuie îndeplinite anumite criterii și atunci poți să beneficieze de ajutorul nostru în domeniul siguranței nucleare. În CFM există un nou instrument care se va numi Instrumentul European pentru Securitate Nucleară, IANS, cu un buget de 300 de milioane de euro și mai se adaugă și Ignalina. Deci sunt o parte din sume, pentru că am văzut erau cele peste 500 de milioane care erau prevăzute pentru acea parte din Lituania. Ignalina e finanțată din programul de vecinătate. Cooperarea nucleară în cadrul DEFCO. Ne puteți spune ceva despre ce fel de motive istorice sunt aici? Din informațiile mele, doar aici se poate încadra mai mult sau mai puțin. Nu se încadrează la DG Energy. A existat un fel de luptă istorică cu privire la unde să încadrăm acest program. Nu intră la DG Energie pentru că nu promovăm energia nucleară. Noi ne ocupăm doar de siguranța nucleară. DG DEFCO colaborează cu state terțe. Ajutor pentru dezvoltare. De aceea e în cadrul DEFCO. O parte se ocupă cu promovarea, cealaltă încearcă să combată consecințele. Minunat! Bun, există această chestiune unde se încadrează, de fapt. Minunat! Cine dorește să intervină? Nu am. Ba da, doamna Kadenbach, vă rog, nu v-am văzut. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea foarte bună. E o temă foarte greoaie, complexă și ați reușit să ne o prezentați într-un mod facil. Pe de altă parte, mă cutremură ceea ce am văzut noi astăzi. Sunt lucruri de care nu suntem suficient conștienți. Știu că această comisie parlamentară nu e comisia care se ocupă de felul în care statele membre europene sau cum la nivel uh, mondial eh, generăm energie ca subiect principal, însă când vedem această, acest tip de producție energetică, cum am văzut și ni s-a spus astăzi, vedem că e un lucru care nu prea poate să fie controlat, pericolele nu prea pot să fie controlate. Vedem că au existat o reducere de 81, cu 80, de 81 de ori, însă în continuare noi trebuie să fim foarte conștienți de pericolele existente. Și sunt bani care se cheltuiesc în acest uh, sens, bani care au fost cheltuiți pentru a ameliora pericolele. Dacă am folosit acești bani care sunt cheltuiți aici ca să îi investim în energii alternative, atunci eu cred că am reușit să facem mult mai multe pentru siguranța oamenilor și pentru ocupare. Pe mine m-ar interesa legat de aceste milioane ce fel de efecte au asupra ocupării. Uh, pentru că am văzut că există foarte multe materiale utilizate, foarte scumpe, însă foarte puține ni s-au spus în ceea ce privește ocuparea și pentru mine e un lucru important. Și în cadrul acestor tipuri de deșeuri și îndepărtarea lor există și o componentă de ocupare care ar trebui să ne preocupe. Domnule Novak, doriți să și răspundeți? Cu microfon, vă rugăm. Thank you for your kind words. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate prezentării pe care am făcut-o. Dumneavoastră ați ridicat în discuție subiecte care, bineînțeles, sunt foarte importante, însă o parte dintre ele depășesc mult mandatul meu. Berdul este singura bancă de dezvoltare multilaterală sau instituție financiară internațională care are un mandat pe sectorul nuclear, însă exclusiv pentru siguranță nucleară. Și când mă întrebați, dar care e poziția băncii, eu spun nu, noi nu suntem nici împotriva energiei nucleare, nici pentru ea. Noi suntem pentru siguranța nucleară dacă este menținută siguranța, ar fi fost menținută siguranța nucleară, nu ne-am fi confruntat nici cu Cernobâl, nici cu Fukushima. Și acesta e un aspect. Cât despre ocupare și efectele industriale ale acestor proiecte. Vă menționam cele legate de topirea plasmei în prezentarea mea. De fapt, e un proiect pan-european care a dus la crearea de noi tehnologii, tehnologii inovatoare în uh, cel puțin o jumătate de duzină de state membre din Uniunea Europeană. Noi depozite sigure la Cernobâl. Acest, ceea ce s-a făcut la Cernobâl reprezintă un proiect tehnic și tehnologic unic. Aici s-au implicat instituții științifice, experți din domeniul militar, cei mai buni reprezentanți din industrie din Europa și din întreaga lume. Și vă voi da un singur exemplu, dar v-aș putea da multe altele. Membranele care acoperă acum zona incidentului. Aceste membrane au fost uh, proiectate într-un fel uimitor în ceea ce privește flexibilitatea, rezistența, durabilitatea, rezistența. Materialele cele mai aproape, apro care se apropiau cel mai mult de ceea ce aveam nevoie, erau cele utilizate de armata franceză pentru submarine, dar materialele trebuiau să fie îmbunătățite. În ceea ce privește ocuparea, și astăzi principalul contractor pentru acest proiect are mai mult de 200, de 2000 de oameni care lucrează la fața locului și s-ar putea ajunge până la 3000. Colegin Ayala Sender, bitte. Doamna Ayala Sender, vă rog. Sí, eu eh, también quería unirme a... Mulțumesc. Mulțumim domnului uh, pentru prezentarea făcută într-un domeniu atât de complex uh, și interesant. O tematică care de multe ori în plus uh, se prezintă în mod foarte simplificat. Nu putem spune că pe de o parte finanțăm securitatea nucleară și pe de altă parte securitatea pentru deșeuri și siguranța lor, ca și cum ar fi o chestiune negativă. Uh, a spus-o și domnul Novac și aș vrea să reamintesc uh, și eu aici, uh, atunci când e vorba de tratamentul pentru cancer, de exemplu, este esențial să se gestioneze foarte bine energia. Și avem un proiect uh, foarte important în ceea ce privește energia de fuziune. În ceea ce privește implementarea bugetului nostru pentru securitate nucleară, pentru procesul de dezafectare și monitorizare, pentru că uh, principala problemă pentru acest tip de energie este tocmai ce se întâmplă cu deșeurile, așa cum în cazul cărbunelui problema sunt emisiile de dioxid de carbon. Fiecare sursă de energie prezintă avantaje și dezavantaje. Până și energiile regenerabile, energia solară, de exemplu, prezintă și ea probleme, probleme vizuale, de exemplu, pe care le cunoaștem bine. Deci, mi se pare că ar trebui să avem o imagine cât mai clară cu putință, pentru că um, pentru alegeri va trebui să utilizăm aceste informații, să vedem ce fonduri s-au uh, utilizat și pentru ce, pentru ca um, imaginea de ansamblu să nu fie doar o sumă simplificată, ci să știm foarte bine pe proiect ce elemente pozitive au existat așa cum uh, ne-a explicat foarte bine domnul Novac și noi am putea explica mai departe cetățenilor europeni. Mulțumesc! colegii Bacitis, bitte. Domnul Balcitis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi folosi de această ocazie pentru a îi ura toate cele bune domnului Novak. Sunt convins că acesta va putea să facă lucruri foarte importante și pe timpul pensiei. Cât despre Ignalina, centrala nucleară de acolo, există câteva probleme. Trebuie să spunem sincer că ceea ce se întâmplă în legătură cu acest proiect e, a solicitat interesul comisiei noastre parlamentare și doamna președintă dorea să știe cum s-au utilizat acești bani. Eu eram un susținător al energiei nucleare acum câțiva ani, însă după ce am vizitat de 3 sau 4 ore acest reactor, după ce am văzut cât de greu e să se avanseze cu aceste procese și cât costă totul. Aș dori să îi solicit Comisiei Europene să facă o evaluare câte reactoare nucleare există în Uniunea Europeană și cât ar costa pe viitor dezafectarea acestora. Dacă facem niște calcule corecte, putem să vedem că și Ignalina trebuia să, trebuia să fie uh, dezafectată până în 2024, însă știm că nu există nicio șansă să reușim să o facem înainte de 2040 și costă foarte mult. Energia nucleară este promovată, este o energie ieftină, ecologică, însă nu includem niciun fel de costuri de gestionare a, deșeurile, a deșeurilor, costuri asupra sănătății, costuri care sunt inevitabile. Nu îmi voi prelungi intervenția acum, însă eu consider că pe viitor energia nucleară trebuie să fie promovată, însă trebuie să ne gândim și la costurile legate de gestionarea deșeurilor nucleare. Trebuie să ne gândim la a prevedea anumite sume pentru fiecare dintre reactoarele nucleare și apoi să vedem dacă merită să generăm asemenea tipuri de energie în comparație cu alte surse energetice. Vă mulțumesc și încă o dată toate cele bune. Domnule Novak, vă rog. Cu microfon, vă rugăm. Mulțumesc foarte mult. Există diferite modalități prin care v-aș putea răspunde la intervenție. Da, la Ignalina situația a fost foarte dificilă și această comisie parlamentară a fost foarte implicată, nu și-a oprit implicarea odată cu vizita din aprilie confirmată de doamna Gresle. Cât despre aria de care s-a ocupat banca. În pofida întârzierilor cu care ne-am confruntat în perioada 2009-2013, întârzieri în a căror motive nu voi intra, am reușit după ce s-au făcut modificări la nivel de management și la nivel politic, am reușit să conducem un proces între părțile contractante, între procesele comerciale și contractuale de la Ignalina, până când am reușit să ne asigurăm că nu va exista, nu a existat nicio creștere a costurilor. Nu mă întrebați de ce, însă nu a existat o creștere a costurilor, chiar dacă am avut această perioadă de patru ani de întârziere completăm aceste două proiecte, le încheiem încadrându-ne în estimarea costurilor pe care am făcut-o acum un deceniu, lucru care mă mulțumește. Ignalina este un caz special și asta din cauza reactorului cu grafit. Nu e singurul reactor cu grafit, mai există și altele de origine franceză, din Regatul Unit. Nimeni nu știe încă foarte clar cum poate fi abordat acest tip de design acum pentru reactoare. Lucruri care ar fi trebuit să fie făcute acum mult timp se întâmplă acum. Vedem că toate companiile se reunesc cu toate cunoștințele pe care le au, astfel încât să ajungă la o soluție comună. E singura abordare care ar avea sens în acest program. E afectată și Spania, Franța, foarte multe reactoare din Regatul Unit intră aici, așa că e nevoie de această soluție. Cât despre finanțare, aveți perfectă dreptate. Gestiunea, deci gestionarea deșeurilor, a combustibililor trebuie să fie inclusă în costurile de uh, atunci când se fac proiectele de construcție și la secretariatul nostru. Ne vom ocup- ar trebui să se ocupe și de acest fapt. Vă mulțumesc! Am avut atât de ghinion, atât de mult ghinion la Ignalina, încât totul a trebuit să se închide așa de repede. Bă, nu așa trebuiau să se întâmple lucrurile. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, să vă urez toate cele bune, multă sănătate și o pensie plăcută, dar cred că cu un picior veți mai rămâne implicat în unul sau altul dintre proiecte. Avem, am avut o colaborare îndelungată cu dumneavoastră și pentru asta vă mulțumesc foarte mult. Eu, după fiecare întâlnire cu dumneavoastră, am avut informații importante, am înțeles mult mai bine ce se întâmplă cu toate aceste procese. De aceea vă mulțumesc foarte mult și vă urez toate cele bune. Vă mulțumim foarte mult. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi astfel. Domnul Țeller ni s-a alăturat. Mi s-a spus că ar fi pe drum. Also, dann uh, ähm, mache ich einfach mal weiter. Atunci mergem pur și simplu mai departe. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi raport special al Curții de Conturi 8-2018 în ceea ce privește investițiile în mediul de afaceri. Accentul trebuie să cadă pe durabilitate. Raportor este domnul Pirinski și avem o scurtă prezentare a cur- o prezentare a Curții de Conturi. Domnul Balco a venit și aveți cuvântul, vă rog. Thank you very much. Good morning. Vă mulțumesc foarte mult. Bună dimineața. Între 2000 și 2013, Fondul European de Dezvoltare Regională a alocat peste 75 de miliarde de euro pentru a încuraja uh, investițiile productive, mai ales uh, cele ale IMM-urilor. S-au generat rezultate durabile dincolo de sfârșitul acestor programe și asta e important pentru beneficiari și pentru regiunile respective, însă conform unui studiu cerut de Parlamentul European, mai precis de comisia dumneavoastră în 2013, sectorul public a, fost limi- a avut un interes limitat în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri pentru durabilitate. Și avem informații incomplete în ceea ce privește durabilitatea proiectelor finanțate de la FEDER. În auditul nostru m-am examinat dacă aceste fonduri au fost uh, gestionate în așa fel încât să se ducă la niște rezultate durabile. Și am uh, identificat principalii factori care afectează durabilitatea. Pentru acest audit, durabilitatea definită ca abilitatea unui proiect de a-și menține beneficiile pe o perioadă lungă de timp după încheierea proiectului, sau în timpul și după uh, perioada de uh, durabilitate legală. Cofinanțarea um, la aceste proiecte de investiții ar trebui să crească randamentul, competitivitatea, Uh, nivelul de angajare dar, uh, și să ducă la mai multă inovare, dar trebuie să ofere și beneficii pe termen lung beneficiilor unde se află. Conceptul de durabilitate folosit în acest audit e mai extins decât cel al durabilității legale care se aplică rezultatelor um, producției, mă scuzați, sau uh, activelor um, achiziționate. Deci perioada e de 3 ani. Am examinat 41 de proiecte completate cofinanțate de FEDER între anul 2000 și anul 2013 în Austria, Republica Cehă, Germana, Italia și Polonia. În prima parte a auditului am analizat durabilitatea rezultatelor și în a doua parte durabilitatea rezultatelor directe și indirecte. Pentru ambele categorii am a evaluat durabilitatea la sfârșitul perioadei de durabilitate legală de 3 sau 5 ani. În cea de-a treia parte am identificat principalele motive pentru care de multe ori eh, nu a existat o durabilitate și am identificat și exemple de bune practici. Am aflat că majoritatea proiectelor aveau rezultate de durată. Atunci când acestea erau de durată parțială, asta se datora eh, problemelor legate de gestiune la FEDER, sprijinul pentru productivitate eh, a fluctuat. Am evaluat totul așa cum am planificat, doar o singură dată o facilitate nu era operațională și sfârșitul perioadei de durabilitate legală se încheiase. În majoritatea cazurilor, și anume 31, rezultatele existente au fost uh, operaționale în momentul auditului. În 9 cazuri, fie că nu au fost folosite, sau folosite parțial sau înlocuite cu alte echipamente după sfârșitul perioadei de durabilitate legală. Acest comportament poate că se justifica prin motive valabile. Înlocuirea de sisteme de IT, depreciere sau faptul că era nevoie de o actualizare a echipamentelor sau modificări la nivelul regulamentului, regulamentelor, reglementării, mă scuzați. În ceea ce privește rezultatele directe, la sfârșitul perioadei de durabilitate legală, peste jumătate din proiecte încă mai dădeau rezultate, mod complet sau parțial. Însă, aproape, pentru restul de aproape jumătate de proiecte nu am putut evalua în mod cumprizător durabilitatea, deoarece nu au fost uh, disponibile informații. Fie acestea nu fusese culese, fie perioada de arhivare expirase. În momentul auditului, majoritatea proiectelor generau încă rezultate directe, cum ar fi crearea de locuri de muncă, un acces mai bun la finanțare și o productivitate sporită, însă în 8, adică o cincime din cele 41 de proiecte auditate, rezultatele nu erau de durate sau doar parțiale. Asta se referă la 11 proiecte. 19, din 19 cazuri, în 3 existau motive valide pentru lipsa de durabilitate sau cauze care nu puteau fi controlate de beneficiar, cum ar fi evoluțiile de pe piață sau modificări ale legislației naționale. Însă, în alte 5 cazuri, lipsa de durabilitate s-a datorat uh, ineficienței managementului sau altor probleme ce țineau de companiile beneficiare. Însă am văzut că există și beneficii anexe, cum ar fi faptul că beneficiarii put- au putut să se restructureze, să-și uh, modernizeze producția, să-și uh, diversifice portofoliul de producție și să-și sporească astfel profitabilitatea și să-și îmbunătățească poziția pe piață. Însă, de asemenea, uh, și-au îmbunătățit de asemenea și portofoliul de clienți. Accesul la finanțe și la împrumuturi, de asemenea, a fost uh, esențial. Au putut să facă investiții suplimentare împreună uh, beneficiind de cofinanțare, dar folosind și propriile beneficii. La nivel regional, uh, beneficiile au fost mai multă inovare, mai multă angajabilitate, deși astea nu erau obiective specifice la niciunul din proiecte sau la mm, programele operaționale, însă o serie de proiecte au dus la astfel de rezultate indirecte. Proiectele au dus de asemenea și la beneficii economice și sociale pentru comunitățile locale și regionale. S-au creat locuri de muncă uh, calificate, ceea ce a dus la mai multă activitate economică în regiune și la niște venituri fiscare mai mari, dar și la mm, mai multă poluare sau mai puțină eficiență energetică. În unele cazuri, uh, problemele nu puteau fi controlate de beneficiari. A fost vorba de criză, de modificarea legislației. În alte situații, însă, Problemele erau legate de slăbiciunea gestiunii. Însă noi ne-am concentrat pe durabilitate la mai multe niveluri de gestiune. Programele operaționale nu au oferit uh, durabilitate, iar procesul de selecție nu a ținut cont suficient de mult de condițiile necesare pentru a obține niște rezultate pe termen lung. Am aflat de asemenea că nu s-a ținut cont suficient de uh, capacita- de efectul de balans, de, nu s-a ținut cont de faptul că de multe ori beneficiare puteau să aibă capacitatea de a-și uh, finanța propriile proiecte. De multe ori, când proiectele erau inițiate înainte de granturi, asta s-a întâmplat la șase proiecte auditate. În astfel de situații există riscul ca beneficiarii să fi început oricum proiectul fără grantul european sau unii au fost, unora li s-a promis grantul înainte de evaluarea proiectului și am aflat și de un caz în care beneficiarul a spus că în cererea de solicitare nu mai avea nevoie de granturi pentru a-și implementa proiectul. Și în ultimul rând, în 8 din proiectele auditate, acestea ar fi putut să se încheie la propriile fonduri ale beneficiarului sau prin uh, împrumuturi comerciale, deci fără să beneficieze de granturi europene. E opusul durabilității. Deci aici nu doar că n-am obținut niciun rezultat cu fondurile europene, nu se obține niciun rezultat deoarece oricum s-ar fi obținut ce s-a obținut, deci fără intervenția fondurilor comunitare. De asemenea, monitorizarea și raportarea rezultatelor după sfârșitul proiectelor, care ceea nu s-a făcut. Indicatorii de performanță sau măsurile de uh, corecție au fost aplicate în mod inconsecvent. Pentru actuala perioadă de programare e nevoie de mai multe acțiuni pentru a obține niște rezultate de durată și uh, în vederea perioadei de după 2020 programele trebuie elaborate în așa fel încât să ne asigurăm că rezultatele vor fi de durată. Deci, statele membre trebuie, în primul rând, să promoveze rezultate durabile ale programelor operaționale, se concentreze mai mult pe identificarea riscurilor, atenuarea acestora pe o mai bună analiză, să vadă dacă e nevoie de finanțare publică pentru a evita efectul de balast, să îmbunătățească procesul de selecție și criteriile, să țină cont de riscuri, al treilea rând, să pună accentul pe durabilitate în monitorizare și raportare și, în ultimul rând, să stabilească măsuri clare de corecție pentru a atinge obiectivele atunci când există astfel de obiective și să fie acestea aplicate în mod consecvent. Recomandăm, de asemenea, ca în primul rând, Comisia să, să acorde atenție modului în care statele membre abordează rezultatele acestor proiecte în timpul procesului de aprobare. În al doilea rând, să se asigure că statele membre aplică măsuri colective, cum ar fi recuperarea fondurilor de la cele proiecte care nu respectă mm, cerințele de durabilitate legală și, în ultimul rând, Comisia să se asigure cu statele membre că evaluarea ex post a um, acestor programe să țină cont mult mai sistematic de diferitele aspecte de durabilitatea proiectelor, cea de durabilitatea rezultatelor acestor proiecte. Vă mulțumesc foarte mult și țin să vă mulțumesc, domnule raportor, să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte, pentru atitudinea atât de entuziastă față de acest raport. Domnule raport, vă mulțumesc de asemenea pentru documentul de lucru foarte clar care ne ajută. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Sunteți în centrul eforturilor UE pentru dezvoltare. Domnul Pirinski are cuvântul acum, raportorul nostru. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Permiteți-mi să spun că vă sprijin sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră. Într-adevăr, aici e vorba de miezul activității noastre. Asta ar trebui noi să obținem, mai ales să controlăm modul în care fondurile europene sunt folosite pentru a obține cât mai mult. Îi mulțumesc domnului Balco, le mulțumesc colegilor săi pentru acest raport. Chiar din această scurtă prezentare făcută, sunt sigur că în raport se arată foarte clar uh, se, se arată de, din scurta prezentare se vede clar că în raportul a fost făcut uh, cu foarte multă atenție, a fost uh, bine gândit și țin să vă mulțumesc pentru asta. Acum, ca să revin la investițiile productive noi ar trebui să ne concentrăm într-adevăr pe această noțiune de investiții productive. E vorba aici de sute de milioane de euro cheltuite în ultima perioadă de programare. Trebuie să recunoaștem tocmai uh, rolul pe care îl joacă aceste uh, finanțări pentru a obține creștere, locuri de muncă durabile, pentru a reduce inegalitățile și pentru a face să se înțeleagă această noțiune de investiții productive, mai ales în vederea următoarei perioade de programare. E nevoie, să, e nevoie de o convergență către mai sus și de uh, coeziune teritorială. Și e îngrijorător că în urma acestor audituri s-a văzut în mai multe cazuri că nu se poate dovedi eficiența proiectelor respective sau uh, un rezultat pe termen lung. Asta arată clar că există toate cele neajunsuri menționate în raport. Problemele neajunsurile încep de la programare și continuă până în perioada de evaluare. De aia trebuie să fim atenți la prevederile comune din regulament. Cele care intră în ultima fază, dar și cele care au fost elaborate deci aceste prevederi nu cer expres să se includă niște criterii pentru a defini clar uh, rezultatele. Nu putem să evaluăm dacă rezultatele sunt de durată sau nu. Deci trebuie să acordăm o mare atenție modul în care măsurăm rezultatele. Și regretăm faptul că uh, Comisia Europeană nu a ținut cont de această propunere pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027. În ceea ce este FEDER, există o recomandare specifică a Curții uh, Uh, de conturi în ceea ce privește măsurarea rezultatelor. Și acest lucru mm, ne face să avem aceeași îngrijorare ca și curtea de conturi, uh, mai ales cu privire la IMM-uri. Ținând cont de toate provocările cu care se confruntă acestea, mai ales dacă ne gândim la termenul lung. că trebuie să ne gândim la posibile modalități pentru a spori durabilitatea IMM-urilor prin uh, modalități de asociere, de pildă. Să ținem cont de experiențele pozitive, dar și problematice din perioada anterioară. Dar nu e suficient să ne gândim doar la astfel de asocieri, asociații. astfel de investiții productive ar trebui considerate în contextul unei strategii uh, industriale mai cuprinzătoare, strategie care să fie transpusă la nivel național prin programe naționale și acorduri de parteneriat. Dacă astfel de investiții productive fac parte de o strategie macroeconomică și industrială mai lărgită, deci doar așa își pot juca rolul care li se cuvine. Doamnă președinte, cred că avem toate motivele pentru a le solicita atât Comisiei cât și statelor membre să se implice într-un uh, exercițiu prin care să facă totul de la faza de programare până la executare, să aibă suficient flexibilitate pentru actualizare, deci să, pentru că aceste investiții să joace rolul cuvenit. Și acum împărtășesc concluziile domnului Balco. Noi aici, în această comisie, examinăm uh, acest uh, subiect care e absolut esențial pentru noi. Domnul Novakov. Um, mulțumesc. Eu îl înlocuiesc pe raportorul din umbră de la PPE la acest dosar, pe domnul Dehovski. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Balco pentru raportul special, îi mulțumesc și domnului Pirinski pentru munca grea și pentru faptul că ne-a oferit acest document de lucru. Acest raport e important deoarece e un raport transversal care se poate aplica dincolo de discuțiile legate de programele FEDER. Trebuie să ne gândim la întreagul spectru de programare a bugetului european și Comisia are răspunderea de a orienta statele membre Uh, să aplice niște standarde ridicate la proiecte pentru a respecta criteriile de viabilitate, durabilitate și plus valoare atunci când se folosesc fonduri europene. Vedem de multe ori neajunsuri și slăbiciuni în ceea ce privește aceste proiecte și de aia fondurile europene nu dau rezultatele scontate. Comisia ar trebui să aibă o abordare mult mai sistematică, să se concentreze pe viabilitatea și durabilitatea proiectelor. Și salut regumăntările propuse de Curtea de, co- de Conturi, însă, din punctul meu de vedere, nu e nevoie doar de orientări, ci de un plan de acțiune concret. Sprijin ideea raportorului în documentul de lucru și subliniez că trebuie acordată o atenție specială pentru a asigura o viabilitate a proiectelor uh, care se concentrează pe IMM-uri, dar de asemenea trebuie aplicate corect cerințele. Așa cum s-a întâmplat în cazul unor corporații mari care de multe ori uh, profită de pe urma fondurilor care ar trebui să fie alocate IMM-urile și dacă e nevoie trebuie impuse sancțiuni. Mulțumesc! Vă mulțumim, nu mai dorește să intervină nimeni, atunci dăm Uh, cuvântul DG Regio. Thank you, Madam Chair. Thank you very much for, um... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru uh, documentul atât de explicit al raportorului. Aș vrea să fac câteva precizări la mai multe puncte. Comisia salută acest raport în special pentru că auditurile de performanță și raportarea îmbunătățesc uh, eficiența pentru uh, rezultate. avem uh, o adevărată strategie pentru ca implementarea fondurilor să se facă ținând cont de performanță și s-a recunoscut de către curte că acest cadru de reglementare pentru durabilitatea investițiilor productive a crescut uh, în 2020 uh, față de perioada anterioară și că e nevoie de acțiunile Comisiei pentru a obține durabilitatea acestor rezultate în perioada post-2020. Aș mai sublinia de, de asemenea că există o abordare comună a, strategică care a fost întărită în cadrul actual. Există o logică a intervenției foarte bine definită. S-au implementat mai multe măsuri, printre care și evaluările Uh, și analizele necesare pentru îmbunătățirea pregătirii proiectelor și aici aș sublinia că acțiunile de construire a capacităților au fost esențiale pentru a oferi uh, rezultate și îmbunătățirea autorităților și uh, utilizatorilor, beneficiarilor finali. Așa cum a spus foarte bine domnul Novakov, este important să menținem cadrul la nivel orizontal pentru întregul ciclu de implementare. Și în conformitate cu principiul de management partajat, aș mai spune că nevoia de a asigura durabilitatea rezultatelor revine în principal statelor membre prin criteriile de uh, selecție și prin evaluarea făcută. Referitor la cele trei recomandări, în auditul făcut uh, către comisie. Aș sublinia că mm, cele trei recomandări au fost acceptate de comisie și uh, comisia acordă o atenție deosebită durabilității uh, rezultatelor. Programele au fost deja adoptate și vom întări durabilitatea și în evaluările ex post ne vom asigura că uh, noul articol 71 uh, din noul CPR să fie aplicat strict și vom introduce și corecțiile necesare la nivelul comisiei atunci când cerințele legale nu se respectă. Aș mai face aici și câteva alte comentarii care au de-a face, de exemplu, cu planificarea strategică și uh, logica intervenționistă bine definită. Aici aș sublinia faptul că avem o serie de elemente care vor întări implicația Comisiei de Monitorizare în ceea ce privește implementarea fondurilor. Este deosebit de important faptul că autoritățile de management și beneficiarii, nivelul de management al programului și al proiectului, toți aceștia sunt elemente cheie pentru ca durabilitatea să fie înțeleasă într-un sens mai larg și să fie atinsă. Este de aceea extrem de important uh, ca acest element să se traducă și la nivelul implementării și poate fi abordată, însă limitat la nivelul programării. Comisia și-a actualizat uh, cadrul de indicatori pentru a simplifica implementarea fondurilor pentru autorități și beneficiari. Și această actualizare include și uh, rezultatele uh, directe, indicatorii și rezultatul final și efectele pe termen lung vor fi abordate la nivelul evaluării, ținând cont de efectele pe termen lung ale proiectelor și a implementării politicii de coeziune. Mulțumesc încă o dată și mm, mă voi referi încă o dată la investițiile productive, care uh, sunt convinsă că vor avea un rol important pe viitor în politica de coeziune, dar care se vor centra uh, pe susținerea IMM-urilor, un sector care este absolut esențial din punct de vedere al dezvoltării economice și al prosperității regiunilor noastre. Mulțumesc! Vă mulțumim și pentru completările făcute și cele spuse despre viitor. Domnule Balco, doriți să interveniți din nou? Only to thanks uh, everyone. Mulțumesc, aș vrea și eu să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit în această dezbatere pentru evaluarea pozitivă a muncii noastre. Aș vrea să mulțumesc și domnului Pirinski pentru că ne-a oferit această oportunitate de dezbatere. Ne-am uh, întâlnit deja de două ori uh, pentru a dezbate această temă. Aș sublinia aici, la nivel personal, faptul că uh, salut faptul că trebuie să arătăm tuturor actorilor implicați și inclusiv dumneavoastră Parlamentului European că uh, un ciclu de viață al proiectului este important, de la selecție, evaluare, monitorizare și așa mai departe. Deci toate etapele acestui proces, acestui ciclu sunt esențiale și sunt bine descrise și nu numai descrise, ci oferă uh, Comisiei și Parlamentului puterea de control pentru a ajunge la această durabilitate necesară pentru următoarea perioadă. În felul acesta se pot uh, folosi mai înțelept uh, banii europeni. Domnule Pirinski, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Foarte, foarte succint. Cred că dezbaterea de astăzi ne-a făcut să înțelegem și mai bine această chestiune și ne-a adus câțiva pași mai departe. În primul rând, am văzut că durabilitatea are de-a face nu doar cu uh, productivitatea în sine, ci trebuie înțeleasă la nivel orizontal, transversal, un lucru care este considerat ca factor decisiv. Aș vrea să mulțumesc pentru informația adițională care ne-a fost oferită de comisie și pe care cred că ați remarcat-o și dumneavoastră și pot să vă spun, doamnă președinte, că nu de fiecare dată comisia este atât de atentă față de noi. De data aceasta am uh, primit însă informații foarte importante, în special referitoare la planificarea strategică și logica uh, intervențiilor ceea ce a fost foarte interesant și încercăm să ținem cont de acestea, de indicatori, de actualizarea lor în ceea ce privește monitorizarea rezultatelor și așa mai departe. Mă bucur că am uh, uh utilizat bine acest timp și uh, vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Mulțumesc! Vă mulțumim! Cred că noi facem o greșeală aici. Ar trebui să fim mult mai atenți la ceea ce Comisia ne oferă ca informații, ce solicităm noi ca informații. Cred că aici avem uh, spațiu de îmbunătățire și cu asta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Mergem înapoi la punctul 4. Domnul Țeler se află aici să ne prezinte uh, bugetul 2019, avizul său în acest sens. Vă rog, domnule Țeler, vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru înțelegere. Am fost la Comisia DEVE, unde am avut niște voturi foarte importante și acolo s-a prezentat și avizul privind uh, bugetul 2019. Dezbaterea legată de mandatul pentru trilog pentru bugetul 2019 a avut loc săptămâna trecută și discutăm noi aici acum baza pentru întregul aviz, eh, raport, inclusiv acest aviz. Sau foarte bine, să intrăm acum pe detalii. Detalii pe care le regăsiți în avizul pe care l-am redactat eu M-ar uh, bucura foarte mult uh, contribuția colegilor mei aici. Ce mă interesează pe mine cel mai mult în general? 2019 este ultimul an din această perioadă de financiară. 2019 este și ultimul an al strategiei UE 20, 2020. 2019 de asemenea și ultimul an al Comisiei Juncker. Iar acum Cred eu că E important nu doar să vorbim despre cum vor continua proiectele și programele deja existente, bineînțeles și acesta este aspect import, un aspect important, dar în acest an ar trebui să discutăm și despre o revizuire, cât de bună a fost strategia noastră, astfel încât să nu se întâmple ce s-a întâmplat în 2009 cu strategia de la Lisabona. Nu mai vorbim despre ea, însă a eșuat și noi spunem, bun, facem o nouă strategie. Uh, din dacă după 2020 ce se va întâmpla atunci încă nu se știe. Eu am uh, avut întrebări la mai multe dintre programe să vedem ce se face cu ele pentru comisie. Se pregătește în același timp și noua perioadă de finanțare. Vedem că între plățile care au fost aprobate și obligațiile care existau, există întotdeauna o diferență tot mai mare. Vorbim de o sumă de aproape 270 de miliarde, adică aproape 2 ani bugetar de plăți. Cum poate fi rezolvat acest conflict? Există angajamentele de plăți care au fost uh, propuse, sunt legate proiecte, obiective care nu mai sunt realizate din motive diferite însă acestea nu corespund unei gestiuni financiare bune. De aceea avem acest subiect care trebuie să fie dezbătut. Am mai constatat că numărul de instrumente financiare a crescut foarte mult și costul și, și fondurile fiduciare. Cu fondurile fiduciare existau anumite așteptări și anume că se vor folosi fondurile proprii din uh, bugetele Uniunii Europene, dar și din fondurile disponibile cum ar fi pentru politica de dezvoltare, politica de migrație din Fondul European de Dezvoltare. Ne gândim la ce fel de mecanisme pot să existe astfel încât să se poată implica și părți terțe la asemenea finanțări. Dacă analizăm aceste fonduri fiduciare, atunci putem să constatăm că așteptările pe care le-am avut nu s-au realizat în majoritatea cazurilor. Aporturile din părți terțe sunt foarte limitate și chiar și atunci când există sunt undeva la 10-15% din cât am putut eu să constant. Și majoritatea donatorilor sunt statele membre și mai sunt și condiționați de ele. Ce lipsește? Pe lângă obiectivele, descrierea acestor obiective, unde este implicată și comisia, ce face prin mijloacele bugetare în diferite forme și care sunt rezultatele ca atare de la fața locului. Aici există o mare discrepanță între planuri și rezultate. Pe de altă parte, există discuția legată de succesul acestor fonduri, dar uh, după aceea vedem că rezultatele nu sunt atinse, există mijloace financiare investite, însă până la urmă ce se întâmplă la fața locului, ce proiecte duc la o plus valoare europeană, aici putem să vedem că există un vid. În acest sens am avea nevoie de o comparabilitate mai facilă între obiective, mijloacele financiare puse la dispoziție și ceea ce se întâmplă până la urmă în strategiile de punere în aplicare fondurile fiduciare, ce funcționează bine la ele, fluxul mijlocelor care sunt folosite pentru administrarea externă ale acestor fonduri fiduciare și a instrumentelor de energie financiară, 6-7%. Milioane care au fost cheltuite pentru acestea sunt foarte multe costuri administrative legate de aceste fonduri. cât despre ce se întâmplă la fața locului, atingerea rezultatelor. Aici informațiile pe care le avem sunt foarte puține. De aceea cred că aici trebuie să ne implicăm mai mult. Apoi, tema noastră preferată, pacul, agricultura, Aici 47,7% din exploatațiile agricole înregistrate au un venit anual de mai puțin de 4.000 de euro. Și subliniez faptul că majoritatea familiilor cu asemenea venituri foarte mici nu pot să susțină nici costurile administrative, nici costurile de subsistență. Pe de altă parte, 10% din uh, beneficiarii principali primesc 60% din plățile din PAC prin plăți directe. Putem să constatăm de aici că există și această concentrare a terenurilor, pentru că putem să constatăm că 20% dintre fermieri dețin 80% din terenuri. 20% din fermieri cărora le corespund 80% din terenuri. Cum vă spuneam, înseamnă că situația este foarte grea pentru exploatațiile agricole mici, care produc doar pentru propriile necesități. Consider că trebuie să fie rezolvată această situație. Se pot înregistra profituri între timp și în domeniul agricol și ne arată acest lucru și prețul terenurilor acum. Îngrijorări ne cauzează ca înainte și punerea în a programelor și a proiectelor din politica de coeziune. Pentru fondurile structurale, până în 2016 am avut o descărcare bugetară pentru 2016. Am văzut că 7% din mijloace pentru noua perioadă au fost absorbite. Sunt în continuare în desfășurare vechile proiecte. 2017-18 ar fi trebuit să existe o îmbunătățire care sper că va fi continuată și pentru anul 2019. Dacă dacă vom ajunge la obiective, bine, dacă vom fi pentru această, vom susține regula N plus 1 pentru care eu sunt, dacă vom ajunge sau nu la obiective încă nu se știe, se solicită tot mai mulți bani pe diferitele domenii, pe de altă parte, în 2015 au existat 7 miliarde care au fost rambursate, în 2016 10 miliarde în credite de plată. Există această solicitare de o consolidare în domeniul plăților și în același timp există mijloace care au fost puse la dispoziție, dar care nu au fost absorbite pe deplin. Așa că și aici observăm o contradicție de care trebuie să ne ocupăm. Și poate cam atât până acum. Mulțumim foarte mult și pentru contradicțiile pe care ni le-ați subliniat. Doamna Ayala are cuvântul. Președinta. Mulțumesc, doamna președintă. Vorbesc în numele domnului Voran, care și-a cerut scuze pentru că trebuia să plece cu o delegație de la o altă comisie, deci nu a putut veni aici. Dânsul este de acord cu domnul Zeller uh, în ceea ce privește uh, propunerile concrete făcute și uh, îi se pare o idee bună nevoia de a regândi regula N plus 3 pentru a ajunge la un N plus 2, pentru că în felul acesta așa cum ne arăta și Curtea de Conturi, aș, am putea avea o mai mare disciplină în ceea ce privește obligația statelor membre de implementare și cofinanțare. Și asta după ce vom fi depășit partea cea mai critică sau profundă a crizei. Deși știm foarte bine că există în continuare deficiențe foarte mari și tocmai de aceea va trebui să vedem uh, uh, cu Comisia cum putem menține flexibilitatea pentru acele regiuni care au probleme cu capacitatea administrativă. Prin urmare, trebuie să uh, dăm dovadă de flexibilitate, dar în același timp să avem uh, un cadru pentru uh, a asigura o disciplină anuală. În felul acesta Uh, impunem practic și o implementare uh, a programelor și ca statele membre să își facă datoria așa cum este prevăzut în uh, planul făcut pe șapte ani. Domnul Vogan vrea să atragă atenția domnului Zeller asupra alineatului 17, migrația nereglementată, și ar dori să pună o întrebare aici pentru că nu înțelege care este obiectivul pentru a avea astfel de indicatori. Domnul Zeller vorbește de nevoia de a avea indicatori și domnul Vogan dorește să afle care este obiectivul final pentru a avea astfel de indicatori. Pentru comisie, uh, domnul Vogan vrea să atragă atenția asupra liniatelor 18 și 19 ale raportorului, pentru că există aici o critică destul de puternică față de uh, cheltuielile făcute pentru migrație și securitate. și uh, se pare că n-au fost uh, identificate toate uh, cheltuielile care au fost făcute în cazul crizei cu migranții. Toate acestea nu sunt bine identificate și domnul Vogan ar dori să știe în ce măsură această situație uh, a fost uh, îndreptată pentru noul buget. Pentru că dacă în timpul crizei nu s-a făcut acest lucru, pentru noul buget ar trebui să existe o asigurare pentru a nu repeta aceeași greșeală. Mulțumesc! Vă mulțumim! Sunt întrebări și pentru DG Buget. Acum are cuvântul reprezentant acestei direcții. Um, I would like to, to... Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să mulțumesc raportorului Zeller pentru acest aviz și aș face câteva uh, comentarii la principalele puncte. În primul rând, Comisia dorește să se asigure că bugetul european atinge obiectivele cele mai importante pentru cetățeni pentru a asigura o bună alocare a resurselor pentru prioritățile noastre, centrându-ne pe valoarea adăugată și performanță. În ceea ce privește cadrul de performanță și obiectivele stabilite, rezultate și așa mai departe. Aș sublinia aici uh, că noi lucrăm în continuu pentru a îmbunătăți conținutul documentului bugetar, pentru a avea o mai mare transparență uh, și pentru a avea obiective și mai țintite. Pentru prima oară, Comisia a publicat uh, revizuirea performanței programelor un document care oferă o analiză detaliată pentru cele 60 de programe uh, cu cheltuieli. Un document care este disponibil pe pagina noastră, dar uh, uh, tipărim și copii pe care le vom uh, amâna comisiei dumneavoastră. În felul acesta puteți vedea analiza pentru fiecare program și felul în care s-au atins obiectivele, țintele stabilite și implementarea indicatorilor respectivi. Întrebarea legată de diferența între plăți și angajamente sau credite de plată. Este adevărat că în prima fază de implementare a CFM-ului e normal să existe astfel de diferențe mari și diferența este cu atât mai mare cu cât în primii ani am avut probleme cu implementarea politicii de coeziune. Totuși, considerăm că implementarea pentru 2017 pentru coeziune a fost mai bună decât uh, față de 2016, chiar dacă am uh, redus uh, creditele de plată, dar am avut alte venituri de credite de plată care au compensat acest lucru și în anul 2018 considerăm că nivelul de implementare este mai bun decât în trecut. În ceea ce privește comentariul făcut pe tema agriculturii și această cifră care a fost uh, prezentată de 80% din buget, uh, datele respective prezintă Uh, variațiile existente în structura agricolă din Europa. În Europa avem un număr foarte mare de uh, ferme mici și uh, puține la număr cele care sunt foarte, foarte mari. De fapt, noi plătim în funcție de suprafața în hectare. Comisia a luat și anumite decizii pe anumite propuneri pentru a reduce sumele disponibile, sume pe care le plătim pentru mari fermieri și în actualul CFM am propus niște plafoane care nu sunt obligatorii, depinde de statele membre să implementeze sau nu aceste plafoane, dar pentru viitorul CFM această plafonare va fi obligatorie și propunerea noastră este ca plafonarea să fie obligatorie pentru statele membre. În ceea ce privește regula N plus 3 sau N plus 2 pentru coeziune. Trebuie să vă spun că propunerea pentru viitorul CFM include regula N plus 2 care a fost introdusă de comisie. Mai Există și problema migrației, care a fost uh, prezentată de doamna Ayala. Și aici pot să vă spun că uh, finalizăm un sistem de raportare uh, complex pe tema migrației, care vă va fi prezentat în curând. Mulțumesc! Mulțumim și acum raportorul în încheiere. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc și Comisiei pentru clarificările făcute și cu cele legate de noul CFM, unde totul va trebui să se facă mai bine. Știu că și printre colegi aceste aspecte sunt controversate, însă nu în comisia noastră parlamentară. Așa că eu aștept cu nerăbdare amendamentele colegilor sau completările pentru avizul meu. M-aș bucura foarte mult să-mi parvină acestea. Și încă ceva ce s-a menționat foarte clar și important pentru comisia noastră și anume legat de parchetul european unde noi ne dorim ca acesta să aibă personalul de care are nevoie și mijloacele financiare de care are nevoie. Ceea ce s-a propus până acum e prea puțin pentru parchetul european. Mulțumim! Aș sublinia și eu faptul că uh, E nevoie de resurse pentru acest parchet european, însă ceea ce a oferit Comisia Europeană pentru el până acum nu e suficient. Și o istorie atât de lungă în care s-au făcut atâtea eforturi și acum se ajunge la această situație care se va termina în ineficiență. Am vrut doar să vă avertizez în legătură cu acest fapt. Așteptăm documentul Comisiei cu privire la CFM, analiza. Eu am citit această analiză și am și eu îndoielile mele cu privire la anumite puncte care sunt foarte importante, dar la care se, Curtea Europeană de Conturi a ajuns la cu totul alte rezultate. Mă gândesc la screening aici, apoi calitatea evaluărilor și acestea ne, ne fac să ne îngrijorăm. Doamna Ayala are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să se răspundă la întrebarea domnului Vogan, alineatul 17, uh, unde se includ niște indicatori și eliminarea uh, cauzelor subiacente imigrației nereglementate. Deci, uh, domnul Vogan dorea să știe care este obiectivul unor astfel de indicatori, pentru că chiar dacă e vorba aici de eliminarea cauzelor, practic se merge mult mai departe. Care este ideea în spatele acestor indicatori? Vă rog. Da, în ceea ce privește indicatorii pentru migrație, vom analiza alături de DigiHome să vedem ce putem face. Nu vă pot oferi mai multe informații acum. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că punctul care a fost inclus la aliniatul 19 este această raportare globală pentru migrație. Ja, also ich Raportorul. Aș face o diferență între combaterea rădăcinilor cauzelor migrației, migrației și politica de vecinătate, ce e important pentru noi în acest punct. Oh, o sprijinire a politicii de migrație în statele membre în care au sosit refugiați sau migranți. Până acum, Oamenii aceștia care au venit în Europa nu erau prevăzuți în bugetul european și nici în cele naționale, din câte știu eu, nu eram pregătiți pentru acestea. În ultimul an bugetar, din diferite linii bugetare, s-au luat bani astfel încât să se acorde sprijin statelor membre și la nivel european pentru primirea de migranți și pentru programe de integrare. Acum există o abordare bugetară separată în acest sens și aș dori să știu dacă este formulată cum trebuie o linie bugetară în acest sens, ce se finanțează, cu ce obiectiv, dacă există și indicatori cuantificabili pentru a vedea cum sunt împărțite aceste mijloace financiare sau cum sunt acestea împărțite pentru primire, cazare, școlarizare pentru migranți, cum se poate face o comparație cu ceea ce se întâmplă în statele membre care au primit migranți. Pentru că în politica socială în Europa, cel puțin în Germania, știu că Există asemenea limite și indicatori Am avea nevoie de asemenea indicatori și aici. Asta dacă ne dorim să existe o asemenea linie bugetară cu un scop special în ceea ce privește migranții și primirea migranților și a refugiaților, dacă trebuie să persiste așa ceva. Vă mulțumim! La 6 septembrie, ora 14, termenul pentru amendamente. Încheiem astfel acest punct de pe ordinea de zi. Mergem mai departe cu niște prezentări scurte ale CCE despre o mai bună legislație și reglementare. Domnul Grete nu a putut să vină, așa că, domnule Hostert, aveți cuvântul. Madame la Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. În primul rând, uh, îmi cer uh, scuze în numele domnului Henri Greten, uh, raportor, care nu a putut veni astăzi aici pentru că a trebuit să participe la o întâlnire importantă a Curții de Conturi la Luxemburg pentru a asigura quorumul necesar, de aceea mi-a cerut să fac această prezentare în numele său. Domnilor și domnilor, raportul de astăzi se referă la reexaminarea legislației care reprezintă o parte importantă a legislației europene, așa numită mai bună reglementare, care, așa cum știți, dorește să ducă la atingerea obiectivelor UE. În lucrările noastre am uh, analizat uh, uh, procedurile de reexaminare ex post pentru a vedea dacă acestea erau planificate bine, dacă erau bine implementate, gestionate, dacă erau supuse unui control al calității și dacă ele duceau până la urmă în mod eficace la un proces de ameliorare a legislației. Practic, trebuie să precizăm domeniul de aplicare al auditului. În primul rând, Auditul s-a realizat uh, pentru reexaminarea ex post a legislației pe perioada 2013-2016 pentru patru direcții generale ale Comisiei, DG Home, uh, Sante, Grău și Mediu. În al doilea rând, auditul s-a referit la ansamblul proiectelor legislative și analizele de impact ex ante adoptate între 2014 și 2016 pentru cele patru direcții generale. Aveam patru obiective importante. În primul rând, trebuia să vedem în ce măsură Comisia și colegiuitorii, Parlamentul și Consiliul ținuseră cont, așa cum trebuie, de clauzele de revizuire și monitorizarea lor în cadrul modificării unei legislații sau a elaborării uneia noi. În al doilea rând, trebuie să vedem dacă Comisia și-a îndeplinit la timp obligațiile în ceea ce privește revizuirea ex post și toate acestea într-un cadru coerent cu liniile directoare și a standardelor, inclusând aici și mecanismele de control al calității. În al treilea rând, trebuie să vedem dacă Comisia și colegiuitorii erau siguri că revizuirea ex post era publică și um, era integrată în ciclul legislativ. În al patrulea rând, am analizat să vedem dacă uh, justificarea programului REFIT ar putea fi mai bine definită. Întrebarea care se pune acum este dacă procedurile de revizuire ex post ale legislației implementate în UE și-au adus contribuția în mod eficace la procesul de ameliorare a reglementării existente. Înainte de a răspunde la această întrebare, trebuie să vă spun că Curtea consideră că sistemul de revizuire ex post implementat de Comisie susține în mod favorabil uh, compararea făcută uh, față de situația observată în majoritatea statelor membre. În mod global, Concluzia este că Comisia are un sistem bine gestionat care include un control al calității în ceea ce privește procesul de îmbunătățire a reglementării. Însă, Curtea a detectat și câteva vulnerabilități. Care s-ar fi acestea în detaliu? În primul rând, Auditul a constatat că clauzele de revizuire și, în mai mică măsură, cele de uh, monitorizare erau prezente deja în legislația UE. Totuși, în absența definițiilor și a liniilor directoare interinstituționale comune asupra redactării, conținutul acestor clauze și deci rezultatele obținute nu sunt foarte clare întotdeauna. În al doilea rând, evaluările sunt făcute în mod normal în conformitate cu cerințele legale și bunele practici. Dar, în ceea ce privește celelalte revizuiri, care nu sunt evaluări propriu-zis uh, uh, vorbind, uh, situația este diferită. Liniile directoare pentru o mai bună reglementare s-au implementat practic abia din începând, uh, începând cu 2017. În al treilea rând, s-a constatat că documentele de revizuire ex post erau disponibile și accesibile publicului și marea majoritate trăgeau o concluzie clară și uh, recomandări clare. S-a constatat de asemenea că dacă Comisia transmitea în mod sistematic rapoarte colegiuitorilor, deci Parlamentului și Consiliului, totuși este destul de rar să existe și o reacție față de aceste uh, constatări ale Comisiei. O ultimă observație, uh, existența programului REFIT nu era foarte clară și criteriile utilizate pentru uh, clasificarea inițiativelor individuale din cadrul REFIT de asemenea. Pe baza acestor observații, Curtea de Conturi a formulat patru recomandări uh, către Comisie și una către Comitetul de Examinare a Reglementării. În primul rând, cea mai importantă recomandare. Trebuie întărit acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare. Comisia, în cooperare cu Parlamentul și Consiliul și în cadrul acestui acord interinstituțional, ar trebui să elaboreze un vademecum interinstituțional asupra clauzelor de revizuire și de monitorizare, care să includă o clasificare a tipurilor de rezultate și reexaminare ex post, orientări pentru un calendar indicativ pentru fiecare analiză ex post și, în al treilea rând, uh, un ghid orientativ pentru redactarea de clauze de monitorizare către instituții sau organe din statele membre. În al doilea rând, Comisia ar trebui să propună Parlamentului și Consiliului să se pronunțe în conformitate cu articolul 295 din TFUE asupra formei și mijloacelor juridice care ar permite o întărire a caracterului obligatoriu în ceea ce privește mai buna legiferare și uh, o sporire a efectelor concrete. A doua recomandare, o mai bună asigurare a calității revizuirii ex post, definind uh, norme minimele de calitate. Comisia ar trebui să definească norme minime de calitate pentru revizuirea ex post pentru a asigura o bună calitate în toate serviciile sale. În al doilea rând, Comisia ar trebui să sporească dreptul de control al Comitetului de analiza reglementării în calitate de examinator independent, uh, dincolo de valorile făcute. În al treilea rând, normele minime de calitate. Aici Comisia ar trebui să includă obligația de a prezenta o metodologie detaliată, inclusiv colectarea de date și instrumentele de analiză, să justifice alegerile sale și uh, să definească limitele inerente. A treia recomandare. Realizarea unei analize a lacunelor în ceea ce privește colectarea de date și gestiunea. Comisia ar trebui să facă, atunci când este cazul, o analiză a lacunelor existente, să colecteze și reutilizeze datele necesare pentru reevaluarea ex post pe baza unor elemente probante solide. Recomandarea numărul 4. Respectarea principiului de evaluare înainte de a acționa. Atunci când se revizuiește un text legislativ, Comisia ar trebui să respecte acest principiu în mod sistematic. În cazul unui text legislativ deja existent, Comisia nu ar trebui să valideze nicio propunere a cărei analiză de impact nu este fundată pe lucrări de evaluare prealabile. B. Comitetul de evaluare a reglementării ar trebui să acorde atenție deosebită acestui principiu și ar trebui să publice în fiecare an o listă de analize de impact care nu respectă principiul respectiv. <coughs> Recomandarea 5. Integrarea programului REFIT în procesul de îmbunătățire a reglementării. Comisia ar trebui să clarifice conceptul REFIT și să acorde un loc important prezentării și utilizării sale pentru ca să nu dea impresia că acesta se utilizează în mod diferit față de restul procesului de îmbunătățire a reglementării. Doamnelor și domnilor, Curtea recomandă Comisiei și Comitetului de Examinare să implementeze toate recomandările acestui raport de audit. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Hayes este raportorul nostru, aveți cuvântul. <coughs> Uh, thank you very much indeed. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Ca raportor pentru aviz la acest raport, aș vrea să mulțumesc Curții de Conturi pentru un raport excelent în ceea ce privește revizuirea expostă a legislației. E un uh, raport binevenit și, într-adevăr, dacă ne uităm la modul în care noi acordăm prioritate unei mai bune reglementări, știm că a fost un uh, obiectiv esențial pentru a obține rezultate în trei domenii. Deci pentru oamenii obișnuiți asta înseamnă că trebuie să avem o reglementare cu costuri reduse și cu niște beneficii reale în urma abordării Parlamentului European în calitate de uh, codecidenți cu Consiliul. Întotdeauna trebuie să ne întrebăm de ce avem această lege, ce ne aduce. Această lege va a acoperi nevoile oamenilor, uh, dar să ne gândim de asemenea și la revizuirile ulterioare, deoarece de multe ori aici noi uh, avem de-a face și cu revizuiri legislative. Deci e un proces care e foarte important. Salutăm prin urmare acest uh, raport al Curții de Conturi vă felicit pentru munca dumneavoastră. Și faptul că e un audit foarte general și larg pe o perioadă de 3 ani e semnificativ, așa cum s-a spus. Patru dj uri au fost uh, uh, invitate, Grow, Home, Sante, și raportul descrie sistemul uh, de evaluări, însă tot în raport se arată că atunci când e vorba de alte revizuiri care sunt diferite de valori, există anumite slăbiciuni în acest sistem, cum ar fi lipsa unor orientări comune în ceea ce privește revizuirile, monitorizarea e o problemă clară. În 2017, anul trecut, am reușit să avem o cutie de unelte pentru o mai bună reglementare care oferă orientări practice în acest domeniu, însă pentru asta a fost nevoie de destul de mult timp și există de asemenea probleme legate de fiabilitatea și comparabilitatea datelor care trebuie să fie suficiente, mai ales în situații de revizuire ex post și de asemenea uh, culegerea datelor trebuie să se desfășoare mai bine. De aceea s-au dat explicații în legătură cu um, întârzierile la evaluările post. Deci dacă vorbim de legislație primară și nu se întâmplă o revizuire, de ce Parlamentului nu îi se explică de ce nu s-a urmat uh, un anumit parcurs? Ceea ce am făcut un raport, în recomandări, în primul rând, salut pe deplin recomandările Curții de Conturi. În al doilea rând, acordurile interinstituționale cu privire la o mai bună legiuire. Uh, va, deci acest cadru va fi lansat în 2018, mai ales cu privire la exercițiul de monitorizare și știu că spre sfârșitul acestui an va avea loc o reuniune interinstituțională la nivel înalt uh, despre acest subiect. Salut acest fapt și poate că ar trebui să, ne, să avem astfel de reuniuni mult mai des odată ce se stabilește acest acord. În al treilea rând, Auditul uh, a fost uh, un audit de amploare și de asemenea se spune că trebuie monitorizată implementarea acordului. Asta va fi un element, acesta va fi un element crucial pentru a ne asigura că acest acord uh, funcționează pentru toate părțile implicate. În al patrulea rând, implicarea activă a curții de conturi trebuie să se mențină în acest domeniu. Ei au o expertiză special, deosebită, așa cum citesc și eu în avizul meu. Însă, Curtea de Conturi poate fi uh, implicată și asta ne aduce un, uh, un beneficiu suplimentar. Deci, din perspectiva acordului interinstituțional uh, cu privire la o mai bună legiuire, e importantă implicarea continuă a Curții de Conturi în acest domeniu. Deci, ținem să subliniem asta din partea misei noastre. În al cincilea rând, orientările comune pentru um, valorile expostă ar trebui să ne gândim la asta din perspectiva următoarelor acorduri și să ne gândim la diferitele abordări și la faptul dacă aceste orientări funcționează sau nu. Și, în ultimul rând, cadrul unic cu privire la transpunerile de către statele membre. E o chestiune foarte importantă. Nu există o abordare unică uh, de transpunere a legislației europene în legislația națională într-un mod um, efectiv, la timp, uh, ținând cont de importanța legislației respective. Deci cadrul unic e uh, ceva ce ar trebui să solicităm uh, în continuare. Dacă avem o legislație competentă și dacă există un acord, atunci trebuie să uh, Există o, o cale de a transpune în mod logic această legislație. Deci e un element asupra căruia trebuie să facem eforturi în continuare și în propriile mele recomandări mă refer la acest lucru. Deci, încă o dată, felicitări Curții de Coduri pentru acest raport atât de bun. Vă mulțumesc. Doamna Iala Setner. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, regret faptul că nu se află aici uh, membrul care se ocupă de curtea de conturi, deși e o absență de scurtă durată. E important și nu ar trebui să se mai întâmple asta. În al doilea rând, sprijin ceea ce a spus domnul Hayes cu privire la calitatea acestui raport, care ne oferă o viziune dinamică. Mm, nu e doar o imagini instantanee. Da, ne arată care a fost și lupta noastră cu Consiliul. Eu am sprijinit strategia de a legii mai bine, tocmai pentru a încerca pe toate căile să se poată aplica în mod rapid, în mod fiabil, normele pe care le discutăm, le adoptăm și le modificăm în Parlamentul European. În orice caz, în operațiunea Refit, la un moment dat, Parlamentul European nu a fost suficient de mult ascultat. De aceea trebuie să sprijinim această idee de a avea o monitorizare, mai ales în partea expost a deciziilor legislative luate. Deci asta ar trebui să fie o parte obligatorie dintr-un acord uh, interguvernamental, interinstituțional, mă scuzați. De asemenea, mi se pare fundamentală propunerea de a avea un cadru unic de transpunere. Acolo, practic, avem cele mai multe probleme, cel puțin în țara mea, unde am acumulat multe întârzieri cu privire la transpunerea anumitor directive și tot așa se acumulează frustrările și nu doar în instituțiile europene, ci și frustrările cetățenilor. Și, în ultimul rând, aș vrea o întrebare față de Curtea de Conturi. Ați identificat în acest studiu în ce măsură a, a retras Consiliul anumite dosare pe care le-a pregătit uh, Parlamentul. Dosare care au rămas blocate la Consiliul, dar uh, în urma operațiunii de refit, cumva Consiliul uh, s-a eliberat de anumite angajamente. Deci aș vrea să știu dacă în acest studiu se pot identifica astfel de probleme dacă ne gândim la acordul interinstituțional, e foarte interesant să avem și o astfel de viziune, să vedem care este echilibrul interinstituțional în acest domeniu fundamental. Noi, Parlamentul, nu avem o capacitate de inițiativă legislativă suficientă. Prin urmare, pentru noi, astfel de operațiuni au o uh, un rol uh, limitativ al mandatului nostru. Deci astfel ni se constrânge mandatul prin astfel de operațiuni de refit care elimină multe dosare. Vă mulțumim! Domnul Watson, din partea Secretariatului General al Comisiei, aveți cuvântul. Of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 Mulțumim uh, reprezentantului Curții de Conturi pentru prezentare și domnului Hayes pentru reacțiile dumnealui și celorlalți uh, eurodeputați pentru opiniile exprimate. Acesta este un tip de raport pe care îl privim cu ochi foarte buni la comisie, deoarece ne ajută să ne organizăm uh, abordarea și să ne îmbunătățim abordarea în ceea ce privește valoarea o legire mai bună e un proces continuu de învățare. Încercăm constant să găsim modalități de a ne îmbunătăți abordarea și acest raport e o contribuție uh, uh, minunată tocmai în acest proces. Două aspecte din uh, raport uh, ne fac deosebită plăcere. În primul rând, se arată clar că e o responsabilitate cheie a Comisiei, cea de a-și uh, evalua legislația și programele de um, cheltuire. Există și un context interinstituțional foarte marcat, cu toate aspectele ce țin de, bună, de o mai bună reglementare. E clar că prin interacțiunea celor trei instituții ne putem asigura că legislația pe care o adaptăm e într-adevăr adecvată. Deci acesta este mesajul care se desprinde din acest raport. Al doilea lucru pe care îl salutăm este faptul că se recunoaște că pe baza comparațiilor între statele membre și la comparațiilor internaționale ne descurcăm destul de bine. Și e vorba aici de studiile făcute de OCDE în studiul său de reglementare din 2015. OCDE-ul acum își uh, încheie un alt studiu pe acest uh, subiect care va fi publicat în noiembrie și sperăm că ne vom descurca mai bine, că rezultatele cu privire la comisie vor fi mai bune decât în studiul pe 2015. În ciuda acestor fapte, suntem convinși că această reglementare mai bună e un proces de continuă învățare, după cum spuneam. Da, E un domeniu în care, deși la nivel internațional putem spune că avem rezultate bune, dacă ne comparăm cu statele membre sau cu alte instituții, ne descurcăm bine, însă să nu uităm de asemenea că după aceea depindem foarte mult de recomandările individuale. Aș vrea să, menții, să menționez uh, câteva din acestea. Prima recomandare subliniată domnul Hastard a fost esențială. E vorba de cea care se referă la aspectul interinstituțional. În ceea ce privește orientările comune cu privire la diferitele tipuri de revizuire ex post, noi, Comisia, suntem gata să colaborăm cu celelalte două instituții pentru a elabora o astfel de orientare uh, în domeniu. Recunosc că ceea ce avem acum nu e program, nu e produsul definitiv, deci va trebui să ajungem la uh, un rezultat cu care să fie de acord cele trei instituții. Și Consiliul, în răspunsul său la acest audit, uh, din păcate, nu dă dovadă de același entuziasm de care dăm noi dovadă. Deci, e ceva ce trebuie văzut în uh, contextul internațional. Acum, culegerea de date menționată de raportor. Suntem foarte conștienți uh, că mm, acest proces e esențial. E nevoie de date fiabile, în timp util. Asta e absolut esențial pentru a ne face niște valori de calitate. Și asta se oglindește și în acordul instituțional cu privire la o mai bună legiuire. E o răspundere cheie a statelor membre care împreună cu noi trebuie să se asigure că aceste informații sunt disponibile facem eforturi la nivel intern și cred că am primit un impuls uh, um, suplimentar uh, odată cu uh, noul CFM. Deci trebuie să identificăm exact ce date avem la comisie, cum putem uh, partaja mai bine aceste informații și atunci când nu avem informațiile necesare, cum anume le putem culege. Deci pentru noi e foarte important. În ultimul rând, cu privire la refit. Aici avem o părere puțin diferită de curtea de conturi. Suntem de acord cu Curtea de Conturi. E un concept care a evoluat de-a lungul timpului. În faza inițială poate că nu era atât de clar și nu se știa exact pe ce ne concentrăm, însă de-a lungul timpului am, reu- am reușit să clarificăm asta și prin programul Refit și platforma Refit am reușit să creăm o marcă, aș zice, o binecunoscută în exterior, uh, apreciată nu doar de comunitatea de afaceri, dar și de alte părți care sunt interesate de simplificare și reducerea poverilor uh, administrative. În orice caz, de fiecare dată când vorbim cu părți interesate, toți ne spun că atunci când încercăm să reducem povara, trebuie totuși să păstrăm obiectivul politicilor noastre. Deci Refit chiar are acum o reputație și Refit acum ca proces e binevenit și înțeles pe deplin de părțile interesate. Dar putem comunica mai bine în legătură cu Refit, așa cum se face și o uh, recomandarea în studiul Curții de Cont. Mulțumim, am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi. Mergem mai departe cu o scurtă informare legată de punerea în practică a politicii de coeziune după 2020. Domnul Balco ne va face o prezentare scurtă, 15 minute. Vă rog, domnule Balco. Uh, I will start, uh, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor. Vrem să ne implicăm în, um, la pregătirile pentru simplificarea politicii de coeziune. Am identificat orientări în cinci domenii pentru o simplificare. Există un consens general că de-a lungul a, a anilor, rezultatele politicii de coeziune au devenit. Um, atingerea de rezultate a devenit din ce în ce mai complexă. Trebuie să avem o strategie bine definită, în primul rând. Analizând diferiții jucători, așa cum se rezumă în anexa 1, am văzut că nu există un acord general în ceea ce privește obiectivul simplificării. Și deci, de ce, cum și pentru cine simplificăm. Principalul uh, obiectiv este înlăturarea costurilor, a reducerii poveri administrative și a costurilor asupra autorităților uh, naționale. Simplificarea trebuie să meargă mână în mână cu o concentrare mare pe performanță, eficiență, în costurile, deci randament, și cerem de asemenea o abordare bazată pe dovezi ca pentru a înțelege complexitatea simplificării. Orice propunere de simplificare trebuie să se bazeze pe niște dovezi robuste. Trebuie să ne concentrăm pe activități care nu sunt uh, neapărat uh, cel mai importante. Punctul de pornire ar trebui să fie o revizuire cuprinzătoare a originii poverilor și obstacolelor. Să vedem de ce există o complexitate inutilă. Suprareglementarea e o problemă. Deci acele cerințe impuse la nivel național pe lângă cele europene. Asta duce la o lipsă de siguranță juridică și la o interpretare strictă a regulilor. Mulți se tem de impunerea de corecții financiare. Simplificarea nu ar trebui să se bazeze doar pe probe, ci și structurată. În primul rând să se identifice, să se mm, cuantifice povara, să se facă o evaluare independentă și să se stabilească niște obiective pentru a reduce poverile și pentru a monitoriza progresul. Și ajung astfel la al treilea proces orientativ, ă, punct orientativ. E nevoie ca toți ă, cei care sunt implicați, Comisia, Parlamentul, Consiliul, să-și asume răspunderea în ceea ce privește propunerea, negocierea de cadre legislative uh, dar, de asemenea, trebuie să se implice și statele membre în ceea ce privește stabilirea regulilor pentru beneficiari sau de selecționarea beneficiarilor, de monitorizare, deoarece aceștia sunt direct uh, uh, afectați de povara administrativă. Al patrulea principiu orientativ, uh, răspunderea și performanța. Simplificarea nu e scop în sine și nu ar trebui să pericliteze controlele interne. În munca noastră de audit am văzut că aranjamente de răspundere mai mare duc la uh, un nivel mai scăzut de nereguli. Aceste realizări sunt imposibile fără uh, niște aranjamente de control interne mai puternice și nu ar trebui să fie periclitate de simplificare. Mai mult, considerăm că simplificarea ar trebui să meargă mână-mână în cu o concentrare mai mare pe performanță. Am identificat această problemă ca fiind fundamentală în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene. Acum, cele cinci domenii de simplificare în politica de coeziune. În primul rând, legislația comunitară și orientările. Simplificarea începe cu niște reguli clare, simple, stabile și cu o mai bună armonizare a regulilor ce se referă la diferitele fonduri și programe. Între perioade, deci de la o perioadă la alta, de la 1700 și ceva de pagini am ajuns la 3800 și ceva de pagini. Deci, pentru adoptarea pachetului legislativ pentru actuala perioadă de programare, subliniem că e important să existe reguli uh, stabile, previzibile între cele două perioade de programare. Regulile stabile înseamnă mm, și reguli mai simplificate, poate, și actualul sistem trebuie să se îmbunătățească pentru a avea o pentru a avea niște bani mai bine cheltuieți. E important să armonizăm regulile pentru ca sistemul să fie mai puțin complex pentru autoritățile de gestionare și beneficiari. Dar simplificarea nu înseamnă să scurtezi regulile sau să le reduci numărul. Există și simplificare cuantitativă. Asta e simplificare cuantitativă, dar trebuie să fie și o simplificare calitativă, adică să avem niște reguli uh, adecvate structura programului de, operaț- de operaționale esențiale. Există peste câteva mii de autorități care gestionează peste 3.000 de programe operaționale în statele membre și există un mare nivel de autonomie a acestor autorități. Dar asta e o provocare pentru a obține rezultate. Trebuie făcut un streamlining al programelor, trebuie să existe și condiționalități ex ante, Există și mulți indicatori uh, um, de performanță care ar putea fi folosiți la selectarea și monitorizarea programelor și acolo se pot face simplificări. Suprareglementarea, după cum spuneam, e o mare problemă. Aceasta reprezintă cam o treime din povara administrativă. Există, deci, mult potențial pentru a raționaliza procesul de implementare și uh, selecționarea proiectelor prin folosirea unei mai bune tehnologii. Anexa 3 aici din document. Asta ne arată că există diferențe în ceea ce privește modul în care sunt prezentate proiectele, ce formații uh, sunt prezentate de solicitanți sau perioada de prezentare a documentelor de sprijin. Ce mai putem simplifica? Folosirea de costuri simplificate, opțiuni simplificate. A, pentru a reduce poverile administrative pentru beneficiar și pentru a reduce costurile de implementare. Și în actuala perioadă, cea mai, măsura de simplificare cea mai folosită. Regulamentul Omnibus extinde sfera de aplicare și aplicabilitatea opțiunilor de costuri simplificate și introduce noi tipuri de sprijin pe baza unor condiții. Revizurile Omnibus, dacă vor fi adoptate, ar putea avea un efect substanțial în ceea ce privește reducerea poverii administrative. Și, în ultimul rând, ultimul domeniu de simplificare se referă la controle mai eficiente și eficace. Autoritățile gestionale trebuie să facă eva, evaluări și trebuie să fie trase la răspundere. Din experiența de audit vedem că ar trebui stabilit niște aranjamente clare de către comisie în legătură cu frecvența acestor uh, verificări uh, făcute de autoritățile de gestiune, deoarece lucrurile diferă mult de la un stat la altul în ceea ce privește modul practic în care sunt efectuate aceste verificări. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim. Ne-ați vorbit despre numărul foarte mare de controle. La pagina 49 se spune că toate proiectele sunt controlate. Raportorul nostru, domnul Con, are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Balco pentru munca făcută și pentru prezentarea de astăzi. Cred că documentul este o bază bună pentru prelucrarea regulilor pentru fondurile europene, pentru viitorul CFM și pentru a lucra la un nou regulament general pentru fondurile structurale și de investiții din Uniunea Europeană. În domeniul suprareglementării, raportul ne spune din nou că rămân multe de făcut. tot discutăm despre acest fapt și discutăm despre simplificare. De mult există și un proiect interesant în Franța, ar avea cam 60 de pagini, în Germania 25, în Polonia peste 100 și ceva de pagini. Așa că mă întreb tot timpul dacă într-adevăr e nevoie de atât de multă birocrație. Putem să vedem că există multe domenii în care birocrația crește și până la urmă banii care ar trebui să ajungă la beneficiarii uh, finali, sunt, să pierd în toată această birocrație, așa că să renunțe la ei. Lucruri pe care nu ni le dorim. În Renania de Nord-Vestfalia am discutat cu președintele guvernării locale de acolo, am discutat despre simplificare și în aceste domenii și cred că ar fi foarte bine ca regulile europene să fie mai specifice, mai facile, mai, mai bine formulate, astfel încât să nu mai există spațiu de interpretare în statele membre, ceea ce ar duce până la urmă la o scădere a birocrației. Doamna președinte vorbea despre control, despre acest domeniu al controlului. Bineînțeles că e un domeniu important. Cei care primesc bani nu trebuie să fie vizitați în permanență de controlori de la nivel european, național. Există aceste două etape diferite, dimensiuni diferite, ceea ce duce la uh, un anumit grad de frustrare și o renunțare. Da, încrederea bună, controlul e și mai bun, însă trebuie să avem grijă că există o proporționalitate și un echilibru ce unde se controlează de la diferite dimensiuni sau poate că ar fi mai bine să existe un control unitar. Regulamentul Omnibus face niște uh, propuneri foarte bune și în acest sens și în legătură cu opțiunile de cost și simplificarea costurilor și Comisia face asemenea propuneri în regulamentul cadru. Eu aș întreba Comisia ce fel de propuneri are cu privire la propunerile făcute de Curtea de Conturi, cum va ține cont de ele și o întrebare pentru Curtea de Conturi, ce părere aveți despre noul regulament cadru, unde sunt cele mai bune locuri pentru îmbunătățiri. Mulțumesc. Domnul Novakov are cuvântul. Mature. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Con și, bineînțeles, domnului Balco pentru prezentare. Anumite lucruri chiar merită subliniate și anume că acest document informativ vine tocmai la momentul potrivit. Ne ocupăm regulamentul de bază cadru de câteva luni și fără nicio ezitare pot să spun că prin această propunere comisia chiar uh, face un pas înainte. Mai ales în ceea ce privește simplificarea costuri simplificate, rate forfetare. Uneori vedem că beneficiarii de multe ori preferă să meargă la bancă, să ia un credit, să-l plătească înapoi cu dobândă, în loc să recurgă la un proiect european. Din păcate, așa e situația, mai ales când e vorba de IMM-uri sau de startup-uri. Eu cred că ar trebui să sprijinim toate eforturile din partea Curții de Conturi și din partea Comisiei Europene pentru a face niște modificări semnificative, nu neapărat revoluționare, pentru perioada de după 2020. Avem un, nivel, avem un grup la nivel înalt pentru simplificare și avem și concluziile pe care am început să le implementăm anul acesta sau vom începe la anul, deci chiar la un an, doar la un an înainte de sfârșitul perioadei de programare, dar nu ne putem uh, permite mai multe întârzieri. Eu cred că actuala propunere a Comisiei ar putea fi puțin uh, îmbunătățită și sunt sigur că Parlamentul va solicita uh, să avem o poziție mai clară cu privire la simplificare. Da, cu cât o procedură e mai complexă, cu atât uh, le dăm mai mult apă la mare euroscepticilor uh, pentru a da vina pe Bruxelles, pentru a spune că cei de la Bruxelles trăiesc în bula lor și că nu le pasă deloc de proiectele din ter- de pe teren. Deci va trebui să ținem cont de asta în pregătirile noastre pe viitor, atunci când vom uh, reglementa și evalua diferitele fonduri. Mulțumesc. Doamna Wagner, din partea Comisiei, are cuvântul. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Îi mulțumesc și domnului Cun pentru comentariile sale cu privire la uh, <clears throat> nota informativă. Luăm act de această notă informativă și îi salutăm uh, realizările legate de controle interne, de reducerea ratei de eroare, de sporirea nivelului de performanță obținut la politica de coeziune. Suntem de acord cu dumneavoastră. Simplificarea trebuie să se bazeze pe niște dovezi, de deci nu un obiectiv în sine. Uh, E o cale pentru a consolida performanța, dar și uh, responsabilitatea. Acum, în ceea ce prește domeniile, cele cinci domenii din nota informativă a Curții de Conturi, credem că în toate cele cinci domenii se fac propuneri de, există deja propuneri de simplificare cum ar fi propunerea Comisiei din 29 mai cu privire la pachetul uh, de politică de coeziune. Și în acest context, ar vrea să, vă să vă atrag atenția asupra manualului de simplificare care e disponibil pe site-ul web al uh, DG Regio, unde se enumerează multe măsuri de simplificare la politica de coeziune și asta demonstrează că simplific simplificarea include mult mai mult decât aceste cinci domenii, deși e drept că acestea sunt uh, direct vizate. Acum, obiectivele comisiei. Noi ne-am concentrat mai mult pe beneficiari și, bineînțeles, pentru a obține acest lucru, E nevoie de uh, o simplificare a regulilor pentru autoritățile de gestiune, deci cele două merg mână în mână. Acum, în ceea ce privește legislația și orientarea, actuala propunere face doar o evaluare cantitativă, deci acel procent cu 50% mai scăzut, însă asta la legislația primară, la legislația secundară. E vorba de la 50 de puterniciri s-a scăzut, s-a ajuns doar la 10. Deci toate regulile de programare sunt acum disponibile din start. În ceea ce privește orientarea, comisia și-a luat angajamentul să reducă în mod uh, substanțial uh, orientările. Și acum există o serie de aranjamente cu privire la raportare și programare care ne ajută să avem o structură normalizată de programare, dacă statele membre aleg acest lucru. Aici, uh, bineînțeles, uh, răspunderea ei le revine în primul rând statelor membre. Comisia, bineînțeles, că încurajează o astfel de structură. Acum, referitor la gold plating, suprareglementare. Grupul la nivel înalt cu privire la simplificare a făcut mai multe recomandări. Vrem să avem un set de reguli simplificate și credem că acestea vor duce la scăderea suprareglementării. Însă e un domeniu în care practic statele membre sunt cele responsabile. Ele și autoritățile de programare sunt cele care chiar pot schimba lucrurile. În ceea ce privește opțiune de cost simplificare sau o finanțare care nu e legată de schemele de cost, actuala legislație omnibus a fost uh, un mare progres înainte și regulamentul post-2020 pe asta se bazează și chiar merge mai departe în ceea ce privește disponibilitatea de rate forfetare, de pildă. așa cum spunea domnul Novakov. Și în ceea ce privește finanțarea care nu este condiționată de costuri, sperăm aici să uh, obținem o concentrare mai mare pe performanță și rezultate. Și în ultimul rând, controle mai eficiente și mm, eficace. Aș vrea să vă spun că există trei evoluții semnificative în domeniu. Un streamlining al verificărilor de gestiune, care sunt uh, explicit și obligatoriu bazate pe risc, Există de asemenea un aranjament proporționat uh, consolidat pentru a controla programele care au uh, uh, înregistrat uh, puține riscuri în trecut, deci asta înseamnă că se simplifică procedura pentru aceste programe și acum în ceea ce privește structura de gestiune și de control, uh, funcția de contabilitate e foarte importantă. Aceasta poate fi plasată autorității de gestiune și astfel există posibilitatea de a avea o, niște aranjamente de control și gestiune normalizate în ceea ce privește autoritățile de certificate, de certificare. Îmi pare rău, noi trebuie să trecem la următorul punct. Vă mulțumesc foarte mult. Va trebui să discutați bilateral cu curtea. Vreau să Vă invit la punctul 9 de pe ordinea de zi și pe cei de la control bugetar. Avem aici o, un document legat de CFM. Domnul uh, Gregor are cuvântul pentru prezentare. Domnul Gregor are cuvântul pentru prezentare. Dear Madam Chair, thank you very much uh, for the floor. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, stimați raportori, membrii ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să vă prezint un document de informare din partea Curții de Conturi pe propunerea Comisiei cu privire la cadrul de finanțare multianual pentru perioada din 2021 până în 2027. Permiteți-mi să mulțumesc acestei comisii parlamentare pentru posibilitatea de a ne prezenta prezenta acest document de informare care a fost aprobat în Colegiul Comisarilor și a fost publicat ieri. Prezentarea mea de astăzi va include trei părți. O primă parte se va axa pe o comparație între cele două uh, perioade de programare, prima din 2014 în 2020 și cea propusă din 2021 în 2027. În a doua parte voi menționa care sunt procedurile pentru utilizarea CFM-ului și după aceea în ultima parte vă voi spune câte ceva despre un prim document de informare pe care l-am publicat mai devreme. Aici permiteți-mi să vă prezint o privire de ansamblu a activităților numeroase legate de CFM-ul cel nou, propunerea legată de acesta. Am decis să publicăm două documente informative orizontale cu subiectul CFM-ului. Am prezentat unul în februarie și astăzi vă prezint un al doilea document care vine după propunerea Comisiei. Am publicat de asemenea o serie de uh, documente informative sectoriale. Unul dintre acestea va fost prezentat astăzi și după documentul meu va urma încă o serie de documente prezentate. Uh, ne vom pregăti și avizele. O parte dintre acestea fac parte din procedura legislativă în care noi suntem consultați ca parte a procedurii legislative. În primul rând, în legătură cu resursele proprii, decizia legată de resurse proprii și statul de drept. În alte cazuri, vom pregăti avize care ne-au fost solicitate de Parlament. Printre acestea includem regulamentul privind dispozițiile comune pentru cele trei fonduri, fondul maritim, fondul de pescuit, fondul pentru azil și migrație, fondul pentru securitate internă, gestionarea frontierelor, instrumentele legate de viză și fondul și femeiul. Alte, opi, alte avize ar putea să urmeze însă până acum nu ni s-au solicitat altele. În acest document de informare ne axăm pe regulamentul CFM, pe comunicarea legată de CFM, pe revizuirea privind cheltuielile. Am analizat propunerea ca atare și am analizat și procesul de pregătire a acesteia. Acest document nu e rezultatul unui audit, ci mai degrabă rezultatul unei revizuiri pe care am făcut-o noi din documentele disponibile publice. În pofida acelor principii principale, așa numite de comisie, um, vorbim aici de o plus valoare europeană, simplificare, responsabilitate, am analizat aceste principii pe toate punctele ciclului bugetar și cele legate de flexibilitate și plus valoare, în etapa în care sunt setate prioritățile, alocate resursele, când se pun în aplicare proiectele și apoi când rezultatele sunt prezentate. Și am publicat cele șase propuneri ale noastre. Să trec la prima parte a prezentării mele Obiectivul e o comparație între noul și vechiul CFM. Propunerea Comisiei propune creșteri în, pe priorități cum ar fi securitate, migrație, frontieri frontiere. Din perspectiva noastră, noi ne punem întrebarea dacă există o comparație suficientă și deplină între vechiul și actualul CFM și uh, am considerat că e important să se prezinte o asemenea comparație. Tocmai de aceea, pentru că am considerat atât de important acest aspect, ocupă atât de mult spațiu în prezentarea din documentul nostru de informare și sper că vă vom aduce clarificări cu privire la propunerea Comisiei. În această imagine puteți să vedeți abordarea noastră la comparabilitatea celor două perioade. Nu e un direct și clar, există anumiți factori importanți care intervin și influențează comparabilitatea. În primul rând, inflația sau valoarea banilor în timp. Prima perioadă, 14-20, a fost prezentată în prețuri din 2001 pentru a le ajusta pentru prețurile din 2018 am uh, adăugat acești 19 miliarde de euro. Mai trebuie să luăm în calcul și Brexitul, din păcate, e în continuare în discuție. Pentru comparabilitate a trebuit să scădem 52 de miliarde de euro și aceasta este suma pe care Comisia o estimează odată cu um, retragerea beneficiarilor din Regatul Unit pentru perioada 2014-2020. Următoarea ajustare are de-a face cu fondurile europene de dezvoltare. În ultima perioadă a reprezentat 10 8 miliarde de euro care, 21 eh, miliarde de euro care trebuie să fie adăugate aici în scopuri comparative și apoi a mai existat și o schimbare în structura rubricilor, lucru nu important pentru suma întreagă, ci atunci când facem o comparație informație pe rubrici individuale și priorități. Aici puteți să vedeți că am încercat să vă arătăm care sunt uh, schimbările care au avut loc pe prioritățile de cheltuieli. O rubrică a fost pur și simplu redenumită pentru resurse și mediu. S-au creat două nouă rubrici, migrație, gestiunea frontierelor și a doua parte de securitate și apărare. Prin intermediul săgeților am încercat să vă arătăm cum s-au mutat programele între diferitele rubrici. Doar două rubrici au rămas neafectate, agricultura și administrația. Majoritatea cheltuielilor UE sunt puse în aplicare sub uh, propune sub uh, partajare. Nu există în CFM parametrii care trebuie folosiți pentru alocarea cheltuielilor, însă sunt incluse totuși anumite dotelii în legislația sectorială pentru fondul de coeziune și fondul agricol. Aici puteți să vedeți o comparație între volumul propunerii actuale a Comisiei în prețuri actuale, în perioada curent, actuală pe care puteți să o vedeți în uh, imagine. Vorbim de noua perioadă care reprezintă un trilion de, peste un trilion de euro în prețuri actuale. După ce am făcut toate ajustările pe care vi le-am prezentat înainte, vedem că există o creștere cu 5% în termeni absoluți, 53 de miliarde de euro între cele două perioade de programare. Și în ceea ce privește VNB-ul, o descreștere cu aproximativ 16, până la, până la 1,7% în UE27. Permiteți-mi să mă axez acum pe structura acestor rubrici. Există o descreștere la resurse naturale și mediu. Are efecte asimetrice în cadrul rubricii. Prețile directe urmează să scadă cu 11%, la dezvoltare 28%, însă trebuie să vă spun că totul se leagă și de propunerile care există pentru schimbarea finanțărilor în legislația sectorială, așa că există aceste consecințe și asupra acestui procent, acestor procente, nu vor fi 28%, ci mai puțin, pe mediu și climă o creștere cu 50%, o altă rubrică importantă, coeziunea și valorile. Fondurile de coeziune reprezintă fondurile de dezvoltare regională și fondurile sociale europene, o descreștere cu 10%. Din nou există o abordare asimetrică, astfel încât pentru fondul de dezvoltare regională există cifrele propuse pe care le vedeți, o descreștere cu 7% la Erasmus Plus, plus 92 de procente. Administrația publică europeană, o creștere cu 7%, din care 3% vor merge la administrația instituțiilor, 21% la pensiile europene. Aici, pe această imagine, prioritizarea e sub 15 miliarde 63 e o reprioritizare a politicilor existente, 52 miliarde finanțare sectorială și anume pentru fiecare euro de prioritizare internă Comisia a propus sau propune să se adauge 80 de cenți din resurse proaspete. În a doua parte a prezentării, permiteți-mi să mă axez pe procesul de pregătire a propunerii. După părerea noastră, Comisia a urmat o procedură bună pentru pregătirea propunerii, printre care se include și o revizuire a cheltuierilor. Cred că astfel se explică de ce a existat o mică întârziere în proces. Cum vă spuneam, această revizuire a cheltuielilor uh, vine alături de rezultatele care sunt prezentate legate de propunerea făcută. Aici am încercat să facem o evaluare a priorităților. Există o circumstanță nefericită care ne scapă controlului Comisiei și anume faptul că încă nu avem strategia UE 2030. Cu toate acestea, Comisia a trebuit să prezinte propunerea Așa că, bineînțeles, a făcut o propunere de proiect de CFM pe baza consultărilor cu șefii de stat și de guvern care a avut loc în luna februarie. Pentru viitor va fi o provocare, pentru că vom avea un nou set de priorități după 2030 și atunci ne întrebăm dacă se vor alinia cadrului financiar adoptat sau cum se vor reflecta aceste noi priorități. Aici puteți vedea că am stabilit care sunt așteptările noastre pe baza documentului informativ. Comisia a prezentat un semafor pentru evaluarea valorii adăugate europene. Acesta ar trebui să se reflecte în cofinanțarea europeană și intensitatea acestuia. Nu am putut să facem legătura între cheltuieli și propunere în termen de valoare adăugată. Cel mai probabil comisia a făcut-o, însă rezultatele nu ne-au fost disponibile nouă. Aici puteți să vedeți că am încercat să uh, Aici am ținut cont de anumite elemente, un element pentru flexibilitate, unde, care cred că se oglindește foarte bine în propunere. Apoi mai este un element unde am înregistrat puțin progres până acum, și anume abordarea generală pentru drepturile de audit pe care le are Curtea de Conturi, pentru instituțiile europene și ce există în acordurile interguvernamentale. Și acum voi încheia o ultimă imagine care ne arată care sunt provocările, care sunt dezvoltate, bineînțeles, pe baza propunerii anterioare în documentul de informare anterior. În a doua jumătate a anului vă vom prezenta o serie de documente importante pentru propunerea, pentru legislația propusă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim. Raportorul domnul Sarvama, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumiri speciale Curții de Conturi și uh, domnului Gregor, care este responsabil. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru munca curții de conturi în general. Este vorba aici de o analiză foarte detaliată a propunerii Comisiei pentru CFM. Și ceea ce mă bucură deoseb este că documentul de față este extrem de clar, extrem de uh, ușor de înțeles. Pe de altă parte, este și uh, constructiv, arătând care sunt uh, principalele avantaje și vulnerabilități. Practic, se regăsesc aceleași vulnerabilități asupra cărora am atras atenția și noi aici la Parlamentul European, uh, la Comisia de Control Bugetar. Curtea de Conturi a venit sau a ajuns la aceleași concluzii ca și noi, de altfel. Curtea arată că Comisia a venit cu multe propuneri la CFM și cu toate acestea slăbiciunile rămân în continuare. Avem o propunere care include mai multă flexibilitate, e adevărat, și o anumită simplificare, de asemenea, însă nu suficient de ambițioasă, ținând cont de uh, provocările cu care ne confruntăm. Cred că cu toții putem fi de acord că propunerea uh, Comisiei nu oferă o uh, imagine clară, globală, asupra schimbărilor în ceea ce privește cheltuielile. Și noi ne-am chinuit aici la Parlament cu datele și la Parlament am ajuns la cifre diferite în funcție de cum se interpretează Brexitul, inflația sau cum sunt calculate acestea. Și este surprinzător, uh, deși am cerut uh, multe răspunsuri de la comisie. Nu este ușor să urmărim îndeaproape care sunt obiectivele clare ale propunerii. Am sperat să avem o propunere care să acopere uh, vidul lăsat de Regatul Unit care va părăsi Uniunea și un buget care să fie la înălțimea sarcinilor și așteptărilor cetățenilor europeni față de UE și deși am avut uh, uh, cheltuieli suplimentare pentru securitate și migrație, pentru aceste noi priorități, reducerile uh, la restul capitolelor au fost destul de dramatice. Parlamentul dorește să avem un buget puternic și ambițios cu resurse proprii. Dacă comparăm cifra actuală pentru CFM-ul total și propunerea de CFM, e adevărat că cifrele poate sunt mari, dar uh, Uh, voința manifestată nu este pe măsură. Partea uh, proporțională din PIB-ul național, din păcate, este în scădere. Și, așa cum arătat și Curtea de Conturi, uh, Comisia a utilizat cifrele care o avantajau cel mai mult, a făcut ca reducerile să apară mai mici și, deci, pe ansamblu, imaginea să fie mai bună și față de date mai relevante pe care le avem, am văzut că programele tradiționale au avut mult de pierdut și că noile priorități, de fapt, nu câștigă chiar atât de mult. Mai mult decât atât, așa cum arăta și Curtea de Conturi, propunerea Comisiei ar trebui să se centreze pe valoarea adăugată europeană. Avem ambiții uh, foarte mari uh, la proiectele mai mici și mai mari, dar propunerea nu prezintă indicatori clari și explicații clare pentru aceste cheltuieli europene. Și aș vrea să profit de ocazie, cu această ocazie, pentru a atrage atenția Comisiei uh, asupra avizului cont în ceea ce privește nevoia de modernizare și reconcepere a bugetului uh, pentru a avea un buget uh, bazat pe performanță și această uh, schimbare nu s-a produs. S-au prezentat de asemenea provocări, suntem de acord, ar trebui să le considerăm ca pe niște recomandări, de fapt, și acestea fiind spuse, cred că Curtea de Conturi ar fi putut, putut să dea dovadă de mai mult uh, curaj uh, și să ne ofere aceste recomandări cu claritate, ca fiind recomandări. Deci, în sfârșit, uh, încă o dată mulțumesc curții de conturi. Ceea ce avem nu este perfect, dar este o viziune extrem de ușor de înțeles a datelor publice, elemente care ar putea fi uh, considerate ca recomandări și sperăm că vor fi văzute ca atare de factorii de decizie europeni și de altfel și de cetățenii europeni care ar trebui să se implice mai mult în acest uh, proces. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc Curții de Conturi și membrului responsabil, domnul Gregorov. Doamna Iala Sender, dar vă rog foarte succint pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Da, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc uh, colegului Fernandez și să mulțumesc Curții de Conturi pentru uh, rapiditatea cu care ne-a oferit uh, această primă prezentare, acest aviz atât de important pentru noi, pentru că dezbaterea este deja în curs aici la Parlament. Vă mulțumesc pentru grăbirea cu care ați reacționat uh, pentru această primă lectură. Sperăm în felul acesta să identificăm anumite probleme și sper ca și Comisia să ne răspundă. Sunt de acord cu îngrijorarea care s-a manifestat aici și anume că se prezintă un buget care ar trebui să se bazeze pe performanță deci un buget în care să includem foarte mulți indicatori tocmai pentru a evalua rezultatele, pentru a avea uh, o interpretare mai uh, ușor de înțeles și mai rapidă pentru cetățeni și iată ne aflăm în fața acestei îngrijorări pe care comisia noastră a prezentat-o deja și anume că bugetul anual pentru viitorul CFM este prezentat fără să avem în prealabil un acord sau o strategie pentru anii următori. Am dau seama că ținând cont de crizele prin care am trecut în ultimul timp, e greu să faci un plan strategic uh, pe termen mediu sau pe termen lung, pentru că până acum n-am făcut decât să reacționăm la ceea ce ni se întâmpla la ceea ce ni se întâmplă. deci cred că este mai util decât niciodată. Și, pe de altă parte, îmi dau seama că dacă nu ușurăm lucrurile, Comisia probabil că va, fi, va avea dificultăți să aibă o, o astfel de perspectivă pe termen mai lung. Oricum, vom ajuta din punctul de vedere al evaluării și al controlului pe care îl realizăm pe marginea rezultatelor. Și aș vrea să întreb Comisia cum vom controla aceste rezultate, prin ce indicatori și pe baza cărui, cărei planificări strategice și, pe de altă parte, noile instrumente care au fost prevăzute în noile regulamente, considerați că pot fi utile sau nu? Deci, dacă ne puteți da mai multe informații, pentru că de multe ori noi am inițiat uh, programe și regulamente, dar uh, la fața locului e foarte greu să le implementăm toate acestea. Mulțumesc! Domnul Fernandez, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, și aș vrea să mulțumesc uh, și eu pentru acest ajutor și pentru avizul dat de Curtea de Conturi. Mi-aș dori ca curtea să se pronunțe și asupra metodologiei utilizate, pentru că altfel nu avem un aviz uh, nici asupra sumelor implicate. Ce vreau să spun cu asta? Metodologia comisiei este una de sus în jos, top-down, o metodologie de uh, reacție, de o atitudine reactivă, să zicem. Deci, uh, statele membre dau ceea ce vor ele și după aceea banii se distribuie în funcție de priorități. Iată ce propune comisia, ce face comisia și uh, toate acestea mm, ținând cont de voința Consiliului. Însă ceea ce ar fi corect este să spunem ce ne dorim, ce dorim pentru PAC, Uh, deci câți bani, ce dorim pentru politica de coeziune, ce sumă pentru politica de coeziune, pentru Erasmus, pentru tineret și așa mai departe și să facem totalul. Iată care ar fi metodologia corectă. Vreau să vă întreb de aceea care este părerea curții de conturi despre această metodologie și această sumă finală. În al doilea rând, transparența. Comisia ne-a prezentat uh, uh politica uh, de coeziune în prețuri uh, curente și reducerile de asemenea. Nu, mă scuzați, spune vorbitorul, exact invers. Deci politica de coeziune a fost prezentată în prețuri constante. Dar dacă analizăm ce se întâmplă la agricultură, uh, bugetele naționale se prezintă în prețuri curente. Statele membre uh, în politica de coeziune folosesc de asemenea prețuri constante și la politica agricolă comună prețuri curente. Deci, iată, o confuzie totală, uh, pentru că cifrele nu se pot compara, prețuri constante mm, dau un rezultat, prețuri curente cu totul altceva. Ce se întâmplă cu valoarea adăugată? Ar fi foarte bine să ajungem la un acord asupra ce înseamnă valoarea adăugată, pentru că toată lumea folosește acest concept, dar până la urmă ce înseamnă el? Curtea de conturi are o definiție a valorii adăugate? Dacă da, atunci ar putea să ne ajute să definim această valoare adăugată, pentru că altfel e foarte ușor să spunem că toate proiectele ar trebui să aibă o valoare adăugată. Și un ultim lucru, flexibilitate da, dar până unde? Pentru că e clar că uh, o flexibilitate maximă ar fi să avem o rubrică bugetară unică, o linie bugetară unică și asta ne-ar defini o flexibilitate la maxim. Deci flexibilitate da, dar avem nevoie și de transparență și cum o putem asigura. Iar în ceea ce privește strategia, putem vorbi de strategia 2020-2020+, plus, obiectivele se mențin, însă se adaugă și noi priorități, mai ales securitatea, apărarea și migrația. Mulțumesc! Dragi colegi, va trebui să uh, continuăm în engleză pentru că interpretarea se va opri aici. Uh, I would like also to thank for the comprehensive uh, report which uh, has been made uh, for this presentation. Uh, it's really a readable one. Vreau să mulțumesc și eu pentru prezentarea care a fost făcută. Dacă analizăm în detaliu acest raport, ne dăm seama care este partea de cheltuieli uh, în cadrul viitorului CFM și aceasta trebuie să fie comparată cu parametrii CFM-ului. Este foarte util să avem astfel de comparații pentru a vedea schimbările, finanțarea pentru diverse uh, domenii în uh, viitorul ciclu de programare. Iar în ceea ce privește informația care ne-a fost prezentată și trimisă, cred că ar trebui să clarificăm niște chestiuni. În primul rând, nevoia de a avea o strategie europeană globală care să includă angajamentele internaționale și toate regulamentele și să stabilească niște obiective strategice care trebuie atinse pe o perioadă mai lungă de timp. De exemplu, strategia 2030 care ar trebui să fie o forță motrice pentru următoarea perioadă de programare și încă nu avem uh, o strategie pentru viitoarea perioadă. Vorbim despre viitorul CFM, dar nu avem încă sau cred că nu e deloc uh, uh, corect să nu avem o strategie pentru următorii ani și să vorbim în schimb despre viitorul CFM. De aceea vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu vizibilitatea acestei abordări. Vă mulțumim și interpretarea se oprește acum. Some EU bodies, as well as the bodies established through agreements outside the, outside the EU legal order. Can you explain us what kind of defiances to the integrity of the Union uh, this could uh, create? Thank you.